Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dragi colegi, domnilor și domnilor, să începem cu ordinea noastră de zi. pentru această după masă. Thank you for coming. Not... Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Nu suntem foarte mulți, deci fiecare dintre dumneavoastră este cu atât mai important. Vă rugăm să nu ne părăsiți înainte de 18.30, dacă pot să vă rog asta. Luni, 21 septembrie 2015. Reuniune între 15 și 18.30. Or, uh, ordinea de zi este inclusă în dosarul dumneavoastră și aș dori să propun câteva modificări punctele 7 și 14 își vor schimba locul. Luarea, în, discutarea proiectului de aviz privind Uniunea referitoare Uniunea Piețelor de Capital, raportor fiind colegul Lewandowski, va fi discutată marți 22 septembrie de la 9 la 10 și reuniunea coordonatorilor va avea loc marți 22 septembrie, ca ultimul punct pe ordinea de zi, între 17 și 18.30. Punctul 8. ISA 2. Votul privind rezultatul negocierilor în conformitate cu regula 73.5, raportor colegul Zorinio, a fost amânat pentru 13 octombrie 2015, din motive cât se poate de serioase. Și punctul 7a este un punct suplimentar pe ordine, ordinea de zi referitor la un vot. Coordonatorii lucrează la ora actuală la revizuirea sistemului de atribuire de rapoarte și avizuri avize. S-a ajuns la o, o poziție la reuniunea uh, coordonatorilor săptămâna uh, trecută. Coordonatorii verzilor GUE și FDD au solicitat printr-o scrisoare ca uh, poziția stabilită săptămâna trecută să fie supusă la vot în comisie. Pe baza acestei uh, scrisori trimise de aceste grupuri și conform regulii 205 din regulamentul uh, de procedură al uh, Parlamentului European, vom vota referitor la decizia coordonatorilor. Dacă suntem dispuși să adoptăm sau dacă dorim să respingem această decizie a coordonatorilor. Mâine, la ora 10, va avea loc acest vot. Asta înseamnă că decizia privind uh, atribuirea rapoartelor și avizelor, ce se face pe baza regulii 205, va fi analizată la solicitarea trei grupuri politice. După adoptare, textul va fi trimis tuturor uh, membrilor. Veți primi uh, și lista de voci și uh, conținutul. Avem trei propuneri de modificare a ordinii de zi, drept urmare. Aveți uh, observații referitor la asta? Vă rog. Domnul Royal. Doar o întrebare. Referitor la cum distribuim rapoartele. Asta întotdeauna s-a decis la reuniunea coordonatorilor. Este, face parte din atribuțiile lor. Nu înțeleg de ce s-ar schimba asta și trebuie să se schimbe pentru că altfel vom vota, vota toate chestiile procedurale în comisie și dacă se întâmplă așa, atunci voi face și eu nenumărate cereri. Deci, dacă se ocupă coordonatorii, atunci să o facă tot timpul sau dacă schimbăm, atunci vom putea schimba și pe viitor alte lucruri. Președintele, dacă adoptăm schimbări în uh, sistemul de atribuire a rapoartelor, acest lucru se va face în continuare tot de către coordonatori, nu de către comisie. Este, votăm numai sistemul, uh, schimbarea sistemului, nu regula generală și anume că uh, este de atribuția coordonatorilor să se ocupe de, de distribuția rapoartelor. Numai sistemul vrem să-l schimbăm. iar comisia noastră va vota schimbarea eventuală a sistemului, însă decizia distribuției se va face în viitor, tot, va fi luată în viitor și tot de către coordonator. Ați înțeles, domnule Royal? Înțelesesem asta deja, uh, ce se votează, dar nu am înțeles de ce este supusă la vot regula uh, de până acum. Regula de până acum a fost stabilită de coordonator, nu a fost votată în comisie. Și dacă acum regulile nu mai sunt impuse de coordonator, ci de întreaga comisie, doresc numai să spun că în viitor toate chestiunile ce țin de reguli vom cere să fie votate. Nu putem să facem asta numai o singură dată. Președintele. Nu, stimate coleg nu a existat o solicitare de vot în comisie până acum. Nu a mai existat o solicitare. Deci, toate deciziile coordonatorilor erau valabile. De data aceasta, trei grupuri politice au solicitat uh, verificarea, trecerea prin comisie. Este o situație extraordinară, nouă. Deci dacă există o astfel de solicitare din partea trei grupuri politice, obligația mea este să vă cer să votați, nimic altceva. Într-adevăr, este o situație neobișnuită. Până acum nu s-a mai întâmplat acest lucru. Când dumneavoastră erați președinte al comisiei, nimeni nu solicita uh, astfel de uh, voturi. Însă, de fiecare dată, la reuniunea coordonatorilor, la început, se anunță anunț că la coordonator s-a decis uh, asta, asta și asta și dacă aveți obiectii, vă rog să uh, vă exprimați. Și de obicei nimeni nu, nu are obiecții. Dacă este neapărat necesar să începem o discuție, putem. Vă rog, dacă doriți să spuneți ceva. Poliți în doma, în foarte pe scurt. Foarte pe scurt. Ceea ce spuneți este corect. Deciziile privind rapoartele uh, sunt de competența uh, coordonatorilor. Dar de ce am vrut să discutăm în comisie? Pentru că sistemul se schimbă. De-a lungul perioadei, de-a lungul mandatului, nu neapărat la început, Noi am considerat am considerat că este mult mai uh, binevenit să discutăm în comisie pentru că se schimbă lucrurile și pentru că există diferențe foarte mari între coordonatori. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, mai ales uh, cei dintre noastre care sunteți coordonatori. Mă aștept de la dumneavoastră să vă informați uh, colegii referitor la această situație. Pentru că ar trebui să evităm o dezbatere pe acest subiect. Mâine avem voturi, nu avem timp de dezbateri. Voturile sunt voturi și mâine trebuie să votăm. Aș vrea să îi rog pe toți coordonatorii să discute subiectul cu grupurile lor politice. Este foarte important dacă vrem să finalizăm voturile mâine. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi! Cu aceste modificări poate fi adoptată ordinea de zi, nu există proteste. Așadar, anunțurile președintelui. O reuniune extinsă a biroului cu vicepreședintele Maroșescovici referitor la situația Uniunii Energetice va avea loc la Strasburg pe 6 octombrie 2015, începând cu 8.30 până la 10 în sala Winston Churchill, deci VIC 200. Va fi o discuție informală. Asta înseamnă că va fi o discuție între vicepreședintele Maro și membrii Comisiei ITRE. Deci, după cum spuneam, o discuție informală, cum am avut de curând și cu uh, comisarul Moedas. Punctul 3. Adoptarea procesului ver proceselor verbale incluse în dosarul dumneavoastră, și anume 15 și 16 iulie 2015. Dacă nu aveți obiecții sau comentarii, sunt considerate adoptate. Văd că nu există astfel de obiecții. Punctul 4. Orizont 2020, primele rezultate Schimb de opinii cu Robert Ian Smith, director general la Comisia Europeană. Bun venit la Parlamentul European. Adesea sunteți oaspetele nostru, domnule director. Deci, um, ne obișnuim cu prezența dumneavoastră. Thank you very much. And presentation exchange... Mulțumesc. Deci uh, va avea loc o prezentare și un schimb de opinii referitor la Orizont 2020. Știți foarte bine, domnule director, că și domnul comisar Moedaș este în continuu în contact cu membrii comisiei noastre și este important să fim informați referitor la tot ce se întâmplă. Pentru că, după cum știți, noile tehnologii, inovația sunt uh, foarte sus pe agenda noastră politică și sunt în agenda noastră politică de mai mult de 15 ani, începând cu 2000 chiar. Uh, și în sfârșit uh, sperăm să înregistrăm succese. După 15 ani de politici de inovație, după ce asta a devenit prioritatea noastră, strategia Lisabona, Europa 2020, ar trebui să avem succes în acest domeniu și se pune întrebarea cum reușim. Și dumneavoastră sunteți director de ceva vreme. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră și uh, membrilor ITRE pentru că de a fi astăzi alături de dumneavoastră și pentru a vă informa în legătură cu primele uh, rezultate ale Orizont 2020. Comisarul uh, Moidaș v-a trimis deja răspunsuri detaliate la toate întrebările pe care i le-ați uh, înaintat. Prin urmare, nu voi intra în toate aceste detalii tehnice, ci aș dori să-mi uh, concentrez scurta prezentare uh, pe mai multe aspecte. Mai întâi, unde stăm în ceea ce privește uh, programul Orizont 2020, uh, mai ales din perspectiva priorităților stabilite de această comisie și de Parlament. Știți că în legătură cu negocierile legate de, 2020, de Orizont 2020 uh, ați venit cu niște puncte foarte specifice, iar acum am venit să vă dau raportul în legătură cu toate aceste chestiuni care sunt prioritare pentru agenda dumneavoastră politică. Voi vorbi despre succesele noastre, despre realizările noastre, însă nu voi ezita uh, nici să prezint anumite chestiuni care ne îngrijorează și pe care aș dori să vi le împărtășesc. Dați-mi voi mai întâi să încep uh, cu aspectele reușite. Programul Orizont 2020 este extraordinar de popular. Până acum am primit 65.000 uh, de propuneri și asta spune practic că foarte mult, uh, mulți dintre solicitanți uh, consideră că uh, acest program este foarte important. În general, calitatea programelor pe care le-am primit este bună. V-am trimis niște broșurele care, firește, încă nu iau în calcul cele 65.000 de propuneri, pentru că multe dintre ele încă sunt în faza de evaluare, ci reflectă, practic, ce se întâmplă cu propunerile pe care le-am primit până acum. Solicitanților uh, pare că le convine noul cadru uh, al provocărilor pentru societate, uh, sunt încântați de criteriile de excelență ca fiind prioritare și așa mai departe. Acesta este mesajul principal. Probabil asta doreați să auziți, că programul este un succes. În al doilea rând, a subliniat clar în această comisie pe durata negocierilor faptul că nu doriți uh, să avem de-a face cu uh, un proces uh, închis. Pot să vă spun astfel că 40% dintre solicitanți sunt noi veniți și din acești 40%, 80% sunt reprezentați de IMM-uri. Și exact acest lucru l-a solicitat această comisie. Să nu avem o rețea închisă, ci una deschisă și să implicăm cât se poate de mult IMM-urile. Și așa ajung la cel de-al treilea aspect reușit, uh, care are foarte mare legătură cu participarea IMM-urilor. Datorită instrumentului pentru IMM-uri, uh, reușim să atragem uh, foarte multe companii aflate la început și foarte multe uh, IMM-uri. Ați stabilit niște obiective și a spus că 20% dintre bugetul din pilonii 2 și 3 trebuie să fie dedicat IMM-urilor. Ei bine, pot să vă spun că astăzi ne aflăm la 23%. Așadar, am depășit acest uh, obiectiv. Uh, ora asta este uh, o veste foarte bună pentru domnul Stoia și pentru domnul Rubic, care au insistat mult în această comisie pe uh, IMM-uri. Și ajung la cel de-al patrulea aspect, care este foarte drag uh, președintelui, celui care se află alături de mine. De asemenea, și domnul Turmes a solicitat acest lucru, uh, și anume activități în domeniul energetic. Energia pe durata negocierilor acestui program a fost principalul subiect tematic pe care s-a purtat foarte multe dezbateri, având în vedere mai ales fondurile care trebuiau alocate um, cercetării pentru uh, combustibili non-fosili. Uh, s-a ajuns la un compromis în care s-a spus că 85% din buget uh, trebuia să fie cheltuit pe energie regenerabilă și 15% pe implicarea pieței. Pot să vă spun că în ceea ce privește cercetarea pentru acești combustibili ne aflăm la 90%, deci depășim practic obiectivele pe care această comisie și acest parlament uh, le-au stabilit în legătură cu prioritățile pentru programul Orizont 2020. Punctul 5. E Centrul European pentru uh, Cercetare. Uh, e bine, uh, acest program a dus o dublare aproape a bugetului acestui institut. Iar procesul de peer review a devenit un program standard pentru peer review peste tot uh, în lume. Există solicitanți uh, nu doar din Europa, ci de peste tot din lume și aș dori să profit de această ocazie pentru a spune că a fost o persoană absolut esențială în procesul de uh, constituire a acestui institut și anume doamna Angelica Nibler. Nu o văd astăzi aici, dar ea a jucat uh, un rol crucial în a stabili uh, funcționarea acestui program. Aș dori așadar să-i mulțumesc, uh, dar nu numai ei, ci și altora, de exemplu, dumneavoastră, domnule președinte, care a susținut un acest uh, uh, proiect. Domnul Cristian Elias ar putea fi foarte interesat de punctul 6 uh, și anume programele de inovație. Dânsul și-a dorit ca acest subiect uh, să fie integrat în programul 2020, iar Cristian sunt foarte încântat să pot să spun că această nouă inițiativă Uh, vis-a-vis -vis de care am fost destul de sceptici la început, uh, a fost extrem de popular. Am primit 264 uh, de propuneri. Din păcate n-am putut să alegem decât 16, deci vă puteți imagina interesul enorm care există pentru această acțiune pilot, pentru că încă este vorba despre o acțiune pilot. Cu siguranță va trebui să facem mai mult pe viitor, dar putem spune că calitatea propunerii este extraordinar de bună. Punctul 7 participarea extinsă. Îl văd pe domnul Royal stând uh, aici. Uh, dânsul, uh, împreună cu domnul Cuticica, a insistat foarte mult pe ideea de echipe și de activitate la comun. Și aici am putut vedea un număr foarte mare de solicitări. Și ajung la punctul 8, aspectul cel mai important pentru mine, simplificarea pentru că aici am făcut diferența față de trecut. Și sunt foarte recunoscător acestei comisii pentru că ați uh, jucat un rol foarte important. Uh, domnul Carvalho a avut uh, un raport pe acest subiect cu 54 de măsuri de simplificare și am reușit să le bifăm pe toate. Prin urmare, mulțumim pentru uh, insistența acestui eurodeputat și pentru insistența acestei comisii de a simplifica uh, această agendă care va fi pusă în aplicare tocmai așa. Cât privește îngrijorările, da, am câteva și aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră. Cred că am subliniat foarte clar că am uh, venit cu rezultate pentru prioritățile dumneavoastră și că avem un program foarte popular. Însă avem și anumite îngrijorări în legătură cu care vreau să fiu foarte deschis cu dumneavoastră. Mai întâi, Trebuie să monitorizăm îndeaproape participarea tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. În Europa există inovație, însă trebuie să fim uh, atenți la aceste aspecte. Pe baza primelor rezultate ale uh, Orizont 2020 nu avem uh, motive să ne temem aici, însă trebuie monitorizată situația. Uh, Apoi, sinergiile între Orizont 2020 și fundul, fondurile structurale sunt cele esențiale. În curând voi avea o întâlnire cu domnul Lambert Van Nistelrooy pentru a discuta toate aceste aspecte în detaliu. Apoi, un al doilea aspect care mă îngrijorează este participarea internațională proiectul este deschis restului lumii și ar trebui mai mult ca niciodată să uh, facem legătura cu acești uh, chinezi, americani sau uh, brazilieni extraordinar de inteligenți. E interesul nostru să facem asta. Noi producem o treime din cunoașterea lumii, însă Uh, se pare că din ce în ce mai mult uh, cunoașterea se naște în alte spații decât Europa. Prin urmare, trebuie să creăm legături oriunde se poate. Mi-aș dori așadar să avem o participare mult mai internațională la proiectul nostru Orizont 2020. Uh, apoi, o a treia problemă e reprezentată de simplificare. Această sarcină de simplificare, cum a spus și domnul comisar, nu se încheie niciodată. Deci, din nou, în această săptămână vom organiza un atelier uriaș unde vom aduce la oaltă pe actorii interesați, încercând să simplificăm lucrurile încă și mai mult. Vom lansa o uh, consultare online, vom invita și membrii acestei comisii să ia parte, pentru că acest subiect se află pe ordinea noastră de zi. Dacă mă întrebați, domn președinte, care este preocuparea mea majoră în acest moment, ei bine, Uh, aș spune faptul că suntem prea prescriptivi. Uh, rata de succes scade uh, la 12-14% acum, în comparație cu 20% în programul CADU 7. În acest moment respinge mult prea multe propuneri excelente. Asta înseamnă că există foarte multă creativitate și capacitate de inovație pe continentul nostru. Deci aceasta este într-adevăr o poveste foarte tristă acum. Rata de respingere este foarte, foarte mare mare pentru că suntem prea prescriptivi. Uh, domnule uh, președinte, greu să recunoaștem uh, un lucru și anume, dumneavoastră, această comisie și Parlamentul ați avut dreptate când ați spus că bugetul Orizont 2020 trebuie să fie 100 de miliarde de euro, nu de 80 de miliarde. Și închei spunând exact acestea. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnule director, spune domnul președinte. Ați fost cândva și Colegul nostru, Carvalho, fost eurodeputat, este acum uh, șef de cabinet al comisarului și deci este foarte uh, apropiat de viziunea noastră. Încă mai este șef de cabinet? Nu, este membru al cabinetului, nu șef de cabinet, se cortează domnul președinte. Deci, în continuare, rămâne aproape de noi. Și deschid acum uh, lista vorbitorilor cu coordonatorii sau cu raportorii. Domnul uh, Christian Eller, raportor. ca raportor în ultimul mandat. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. De dracul cooperării anterioare, aș dori să o menționez pe, pe colega noastră, Tereza Modorel, care nu mai este în Parlament acum, dar care s-a implicat mult în acest program Orizont 2020. Am trei întrebări. cea mai bine conturată este următoarea. Noi ne aflăm în prima fază de negociere a bugetului anual între Comisia de Buget și Consiliu. Iar întrebarea mea ar fi, care sunt așteptările din partea dumneavoastră și pe termen lung, care ar putea fi poziția tactică a Comisiei în legătură cu acest subiect? Pentru că, practic, lăsăm ușa deschisă pentru anumite facturi neachitate, Uh, facem anumite compromisuri, însă e evident că acesta este primul an, a fost primul exercițiu financiar care a trebuit uh, uh, negociat și aș dori să știu care sunt așteptările dumneavoastră de pe urma acestui proces. Și aici intervine și a doua întrebare. Din perspectiva tăierilor de fonduri. Trebuie spus că am tăiat bani de la acest program, ceea ce a dus la o suprapre supra-detalierea condițiilor. De asemenea, a trebuit să grăbim puțin programul, pentru că, până la urmă, se pare că aceleași state care au redus fondurile uh, grăbesc uh, uh, procesul. Se fac uh, reduceri așadar de către anumite state membre, dar această problemă poate ar putea fi abordată Uh, mai ales pentru că este un argument pentru plata unor facturi uh, uh, din trecut. Și apoi, a treia întrebare, mă îngrijorează puțin ideea de cercetare pe bază de colaborare. Există aici tot felul de interese care trebuie echilibrate, tot felul de tăieri de fonduri și așa mai departe. Știu că până acum acest concept s-a aflat în centrul idei de cercetare europeană, dar din cauza uh, finanțării reduse s-ar putea schimba puțin accentul. Ce părere aveți în legătură cu acest uh, subiect? Și apoi, ați putea să vă referiți puțin și la chestiunea simplificării. Care sunt așteptările dumneavoastră? Da, avem uh, simplificare, însă structural vorbind, avem și o anumită tendință să delegăm uh, mai multe competențe uh, agențiilor. Asta din cauza situației uh, demografice și așa mai departe. Care sunt marile planuri, așadar, de perspectivă? Oare Institutul de Cercetare ar deveni mai mic pe viitor și agențiile ar primi mai multe sarcini și s-ar distribui banii între ele? Care este perspectiva dumneavoastră pentru viitor? doamna Mood. Thank you. Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentare și pentru că ați recunoscut cât este importantă Comisia ITRE pentru programul Orizont 2020. Niște întrebări legate de uh, simplificare. Uh, una despre Uh, răspunderea în ceea ce privește uh, situația costurilor cu personalului și o contabilitate de la lună la lună. Apoi, în legătură cu simplificarea uh, cheltuielilor și taxelor interne pentru a uh, permite raportarea costurilor proiectelor în cadrul costurilor fixe și nu în cadrul costurilor indirecte din buget. Apoi, dacă aveți ceva de adăugat, Uh, la ceea ce a propus uh, comisia, uh, comisarul Bădaș în legătură cu Consiliul European pentru Inovare. Dacă puteți să dați detalii în legătură cu felul în care arăta acest Consiliu și legătura sa cu alte organisme, cum ar fi Consiliul European, Centrul European pentru Cercetare. Uh, analizând unele dintre obiectivele pe care le avem uh, în uh, bugetul actual, acestea uneori sunt destul de vagi, nu sunt nu știm cum vor fi incluse în stabilirea bugetelor pentru performanță. Mulțumesc. În numele ECR. Domnul Henkel, vicepreședintele nostru. Da, mulțumesc. Am și eu câteva întrebări. În primul rând, ați vorbit de importanța programului european care este deschis și altor uh, țări. Am o întrebare cu privire la uh, țările care nu sunt membre ale Uniunii Europene, țări europene. Și întrebarea este următoarea. Cooperarea cu Rusia și cu Elveția în ce măsură este afectată sau este împiedicată de problemele pe care le avem cu Elveția după votul uh, privind uh, migrația și, în al doilea rând, dacă este afectată uh, relația cu Rusia în urma sancțiunilor. Cea de-a doua întrebare pe care o am se referă la birocrație. A spus că 14% din 100 au uh, un succes, uh, sunt acceptate, ceea ce înseamnă că 14 din 100 de grupuri sunt uh, fericite atunci când primesc decizia, dar 86 sunt nemulțumite. Mă îngrijorează foarte mult impactul pe care acest lucru l are asupra comunității științifice Uh, pentru că experiența mea, și o să exagerez acum, se pare că oamenii de știință din Europa uh, sunt tot mai mult folosiți pentru a scrie astfel de propuneri și tot mai puțin uh, sunt implicați în munca de cercetare și nu cred că acesta a fost obiectivul inițial. Câte persoane Uh, sunt angajate de comisie, direct sau indirect, în gestionarea programului Orizont 2020 și cum se corelează acest lucru cu bugetul, cum uh, s-a dezvoltat această relație pe parcursul ultimelor programe. Cu alte cuvinte, uh, dacă cheltuielile generale administrative, dacă sunt aceleași, dacă au crescut sau dacă au scăzut în termeni reali. Și ultima întrebare. Am adresat o întrebare comisarului Moedaș săptămâna trecută, însă aș dori să vă adresez și dumneavoastră. Sunt convins că nu puteți să dați încă un răspuns, dar aș vrea să vă gândiți la acest lucru. Una dintre idei, dintre este că științele umaniste și științele sociale ar trebui să fie indirect acoperite de Orizont 2020 prin cercetarea uh, înglobată. Eh, dacă există dovezi că acest lucru funcționează. Dacă mă uit la această carte și felicitări pentru ea, sunt eh, exemple de proiecte, însă nici unul nu-mi dă impresia că eh, se referă și la științe umaniste sau sociale. Și iată de ce vă pun și această întrebare. Dacă nu puteți să răspundeți la întrebare astăzi, Aș aprecia să ne dați un răspuns la una dintre întâlnirile ulterioare sau un scris. Mulțumesc! Mulțumesc în numele de domnul de Bacăr. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru introducere și eu vreau să adresez câteva întrebări. A spus că cea mai mare problemă cu care vă confruntați este uh, supra uh, subscrierea uh, două întrebări în această privință. Ați menționat scrisoarea pe care ne-ați trimis-o și anume calitatea generală a proiectelor este mai ridicată, însă în același timp vă întreb, ați schimbat ceva în legătură cu formularea obiectivelor? Obiectivele sunt mai generale, sunt formulate mai generale și în felul acesta mai multe uh, companii, mai multe persoane vor fi interesate să participe în aceste uh, programe și acest lucru va duce la o creștere a Uh, solicitărilor. În al doilea rând, este important să menționăm că statele membre, chiar uh, dacă uh, vorbesc mult, dar nu fac nimic în legătură cu inovarea și rolul acestea în economii, până acum, în discuțiile din alte comisii, nu au preluat conceptele pe care potrivit cărora acest lucru presupune o finanțare mai serioasă, mai ales din sectorul privat. Și am două întrebări cât de mult își alinează statele membre uh, strategia cu obiectivele europene, dacă uh, pot să facă uh, opțiuni strategice în inovare și specializare și, în al doilea rând, dacă nu a venit oare vremea ca noi, ca Parlament, ca și Comisie, să ne căutăm aliați în rândul statelor membre, astfel încât la următoarea rundă de negocieri să putem să uh, cerem mai mult o uh, finanțare suplimentară pentru cercetare. Apoi, uh, partea din Orizont 2020 care finanțează IMM-urile. Vedeți, atâta vreme cât nu există o perspectivă mai largă în legătură uh, cu aceasta, uh, multe uh, firme care sunt la început de drum nu vor reuși să aibă succes. E nevoie ca în aceste programe să se prevadă și o finanțare uh, suplimentară, pentru că, sigur, costul programului crește. O a doua întrebare în legătură cu birocrația. Dacă aveți impresia că uh, Uh, cercetarea în universitatea este mai uh, în măsură uh, să spună că ceea ce produc ca și produs de cercetare este pe măsura obiectivelor propuse în orizont 2020. Mulțumesc! Din partea verzilor, din partea GUE, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Smith, că ați venit în rândul nostru. Programul Orizont 2020 uh, poate, într-adevăr, să joace un rol important pentru cercetare și inovare și în perioada de criză economică trebuie să ajute IMM-urile, să ajute la crearea de locuri de muncă, să promoveze o dezvoltare inovatoare. Din păcate, în loc de a promova și de a consolida acest program, din păcate spun, uh, se reduc în continuare uh, sumele alocate. Programul 2020 uh, are alocate sume mai mici, ceea ce duce la o serie de lacune care sunt grave și care sunt în detrimentul societății. Prima întrebare, cum uh, încercați să acoperiți aceste lacune, acest vid imens în ceea ce privește finanțarea? Care sunt măsurile pe care le propuneți pentru a face față uh, Uh, problemelor care decurg din reducerea fondurilor. Pentru că IMM-urile, așa cum ne-ați spus uh, în noiembrie trecut, când ați venit în comisia noastră, că faceți reforme pentru a simplifica procedurile de acces la finanțare ale IMM-urilor. Un an mai târziu, care sunt propunerile pe care le-ați făcut pentru a face cu adevărat aceste schimbări, aceste reforme? Pentru că n-am auzit nimic în legătură cu asta în prezentarea dumneavoastră. Și o altă întrebare, ce măsuri o să luați în cadrul programului Orizont 2020 pentru a realiza un obiectiv pe care ni l-am propus cu toții, legătura între cercetare și industrie, ceea ce ar permite crearea de noi produse, și ar da un nou uh, suflu economiei și ar crea noi uh, uh, locuri de muncă. Mulțumesc, doamna Capel de la Europa Națiunilor și Libertății. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule director general, pentru această prezentare interesantă. Ne-ați arătat că Orizont 2020 a fost și este o poveste de succes și ne arătați câtă dreptate a avut această comisie și domnul Elar, Elar să trimită această scrisoare domnului comisar um, Moedas uh, plâng, solicitând ca fondurile de la uh, CEF și uh, Orizont 2020 să nu fie realocate. Uh, m-ar interesa însă cum veți aborda uh, bugetul pentru următoarea uh, perioadă, cum vă veți asigura că Orizont 2020 va avea suficiente fonduri. Și o a doua întrebare, ați spus că o treime din cunoștin, cunoașterea la nivel mondial se generează în Uniunea Europeană. Ce fel de măsuri veți lua în aici și mai ales în cooperarea cu statele terțe? pentru că s-a vorbit despre asta deja astăzi. Știți că astăzi se generează foarte multă cunoaștere în state terțe, în China, Statele Unite, Corea de Sud, cum abordăm toate aceste state și apoi implicarea întreprinderilor și a experților din um, Uh, din uh, aceste uh, sectoare, cum, le, cum integrăm în Consiliul Comun de Cercetare și cum continuăm. Mulțumesc, spune președintele. From S-a terminat prima rundă de întrebări, coordonatorii și colegii responsabili pentru subiect. Acum am să îi dau cuvântul domnului director pentru a răspunde. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Cristian Eller s-a referit la buget și, într-adevăr, în ceea ce privește angajamentele de plată, de-a lungul anilor am fost, fondurile ne-au fost reduse și asta a dus la situația în care ne lipsesc uh, credite, uh, angajamente de uh, plată de cel puțin un miliard cum, uh, cum abordăm asta. Reducem prefinanțarea, amânăm plățile, ne descurcăm, dar mai devreme sau mai târziu facturile vor trebui să fie plăcu- plătite. Proiectele din programul cadru numărul 7 solicită aproximativ 9 miliarde uh, de uh, plăți pentru ultima perioadă de raportare. Deci mai devreme sau mai târziu factura va, veni și, va veni și noi spunem de mult uh, Consiliului să nu ne uh, taie uh, angajamentele de plată. Este ceva ce ne deranjează și mai devreme sau mai târziu va crea probleme. Acum vedem că fondurile structurale încep să funcționeze, să intre în acțiune Uh, și în 2017-2018 va fi nevoie de multe, de multe angajamente de plată pentru aceste fonduri, aceleași de care avem nevoie și noi uh, pentru Orizont 2020. Este greu să spunem ceva despre revizuirea la mijlocul perioadei al cadrului financiar multianual. Comisia lucrează la o propunere, va exista o propunere formală referitor la revizuirea CFM. Cercetarea colaborativă a funcționat ea, a suferit ea în ultimii ani? Nu cred. Am finanțat um, um, cercetare individuală prin uh, Centrul European de Cercetare și Marie Curie, dar în general sprijinim colaborarea, chiar dacă ne uităm la inițiativele noastre uh, comune, parteneriatele public-private și așa mai departe. Domnul Eller a, a întrebat uh, referitor la simplificare. Noi gestionăm cum și mai multă eficiență și eficacitate decât până acum uh, fondurile, prin agențiile pe care le-am creat distribuția muncii este mult mai clară. Comisia se ocupă de programare și ă, agențiile executive se ocupă de licitații și fac plățile. Asta funcționează foarte bine și duce la reducere de costuri. Dacă vă spun că una dintre agenții, agenția exec, executivă pentru cercetare au o întârziere de numai 3%, ă, vom vedea că Uh, lucrurile funcționează și putem să reducem uh, costurile de gestiune și de management pentru aceste programe, pentru că majoritatea fondurilor trebuie să meargă înspre cercetare, nu înspre gestionarea programelor. Rata de, uh, satisfa- de satisfacție a utilizatorilor și beneficiarilor este mult mai ridicată decât până acum. Îl văd pe fostul comisar Lewandowski în sală. Știți foarte bine cum gestionăm bugetul. Acum doi ani chiar ați menționat în raportul dumneavoastră uh, tocmai direcția noastră generală pentru faptul că și-a cheltuit în fiecare an 100% uh, din uh, buget. Niciodată nu lăsăm un cent necheltuit. Nu sunt foarte multe servicii care reușesc asta. Deci banii care ne sunt înmânați sunt bine gestionați. Doamnă Moody, ne-ați întrebat, uh, ne-ați uh, adresat întrebări referitor la costurile complete. În cadrul uh, simplificării ne-am îndepărtat de această abordare a costurilor complete. Nu toată lumea a fost mulțumită, dar noi am vrut simplificare radicală. Și, într-adevăr, o serie de universități britanice, irlandeze, nu sunt foarte mulțumite de acest lucru. Dar pot să vă spun de asemenea că majoritatea problemelor pe care le aveam cu auditarea și controlul financiar, uh, problemele erau întotdeauna cu aceste companii sau universități uh, și anume referitor la uh, costurile complete. Întotdeauna se dezbătea ce face parte sau nu din fondurile Interreg. Știm că nu toată lumea apreciază această schimbare, dar ea a dus la o simplificare radicală și a redus rata de eroare, pentru că uh, sunt alături de dumneavoastră astăzi, vorbim despre eficiența program, programului, despre inovație științifică. În câteva săptămâni mă voi duce în fața doamnei Gresle la uh, Comisia de Control Bugetar și acolo vom discuta despre gestiunea fondurilor. Tocmai de aceea, cu cât sunt mai simple programele, cu atât mai puține erori se fac și uh, cu atât mai puține audituri vor trebui făcute. V-ați referit și la Consiliul uh, pentru Inovare. La ora actuală uh, conducem o, avem o, un proces de reflecție referitor la asta. Comisar, comisarul Moedaș se concentrează pe asta. Avem un uh, ERC, un Centru European de Cercetare pentru Universități și Cercetare. De ce nu avem ceva similar pentru startup-uri? Discutăm la ora actuală și probabil la începutul anului viitor vom veni cu documente. În ceea ce privește uh, stabilirea bugetului pe bază de rezultate, este un subiect uh, care se discută um, foarte mult, va fi chiar organizat și un seminar în următoarele zile, însă în cercetare trebuie să fim uh, prudenți. De multe ori când faci cercetare, faptul că nu ai un rezultat este în sine un rezultat. Dacă consider că mergi într-o direcție și dai seama că nu, mergi, că nu ajungi nicăieri, înseamnă că această pistă este închisă și că trebuie să te îndrepti într-o altă direcție și asta este, asta, acesta este un rezultat în sine. Deci, uh, măsura de simplificare nu poate să fie aceea de a spune că cercetătorii, cercetătorii sunt plătiți numai dacă aduc un produs pe piață. Nu cred că ar trebui să mergem în această direcție. Domnule Henkel, ați vorbit despre Elveția și Rusia în special. Într-adevăr, cooperarea cu aceste țări este îngreunată. Elveția, în urma referendumului, este asociată numai cu o parte din uh, uh Orizont 2020, pilonul uh, excelenței, participă și la ITER și la măsuri extinse, dar în rest nu participă la acest uh, program și asta încetinește participarea. În ceea ce privește Rusia, la ora actuală totul uh, este redus, are loc cooperare, dar la un nivel mult mai scăzut decât în trecut. Pe bună dreptate ați spus că cercetătorii noștri ar trebui să facă cercetare, nu să scrie propuneri și sunt cât se poate de de acord. Și tocmai de aceea uh, avem acest uh, formular de candidatură pe două pagini. Prima etapă sunt 10 pagini, care nu durează foarte mult timp și numai cei care trec de prima etapă fac o propunere detaliată. Aveți dreptate. Dacă dintr-o primă etapă îi lăsăm pe cercetătorii noștri să petreacă foarte mult timp uh, cu propuneri detaliate, pierdem foarte mult timp și cu o rată de succes de 12-14% se pierde capital uman. De altfel, mulți oameni spun, uitați-vă la Statele Unite, ce exemplu bun. Un studiu recent a arătat că în Statele Unite un cercetător, în medie, își petrece 42% din timp pentru raportare sau uh, solicitare de fonduri. Deci, Statele Unite nu sunt uh, un exemplu uh, bun în a îi pune pe cercetător să facă ce fac cel mai bine, și anume cercetare. Ați, ref- ați menționat uh, numărul de personal. Am, uh, ne-am com- ne-am, ne-am comparat și cu alte uh, organizații și pot să vă spun că în ceea ce privește overhead-urile suntem uh, în regulă. În ceea ce privește științele sociale, am decis să nu mai avem un uh, program dedicat în orizont 2020 și motivul este că științele sociale trebuie să uh, se integreze în toate celelalte. M-am referit la Alzheimer și demență. Nu este numai o chestiune uh, medicală. Sute de mii de persoane vor, vi, vor suferi de aceste boli. Ce înseamnă asta pentru societate? Cine va, unde vor trăi? Cine îi va îngriji? Deci, includem uh, comunitatea științelor umane și sociale în uh, aceste proiecte. Și pot să fiu uh, sincer, vedem uh, această separare între științele uh, tehnice, să spun, și uh, cele sociale. 220 de milioane de euro au fost alocate, alocați în ultima perioadă în, uh, pentru științe sociale, dar trebuie să facem disciplinele să coopereze, să se reunească și este foarte dificil. Însă nu, nu ne împiedică asta. Domnule Debacă, aveți, aveți uh, dreptate. Ne um, ne îndepărtăm de uh, apeluri de ofertă foarte specifice, ci uh, solicităm candidaturi mai flexibile. Și asta uh, ne-au spus și cercetătorii. Nu mai, mai bine ar fi să definim problema și să găsim soluțiile cele mai novatoare decât să ne cereți exact ce să cercetăm. Asta și facem. Descriem o provocare și uh, solicităm comunității de cercetare să vină cu o soluție. Și asta funcționează foarte bine, dar nu ne ajută să reducem numărul de propuneri. Ați menționat un subiect important și anume alinierea cu programele naționale. Chestiuni precum, și am, m-am referit deja la acestea, Alzheimer sau demență sau criza alimentară sau chestiunea energetică, toate acestea cer o aliniere a programelor naționale și europene. Numim asta programare comună și am văzut câțiva pași înainte foarte uh, pozitivi, în special în ceea ce privește prov- provocările sociale. La finalul anului va avea loc un eveniment la Lund uh, și vom discuta exact această aliniere. Mi se pare unul din uh, pașii majori înainte pe care îi putem face, această aliniere. Asta nu înseamnă specializare în care o țară face ceva și alta altceva, ci este vorba de o aliniere a activităților. V-ați referit la un subiect ce ține de faptul de a ne asigura că produsele, că cercetarea ajunge și pe piață sub calea, sub formă de produse. a avut loc o schimbare foarte mare de la programul cadru 7 la Orizont 2020. Pentru prima dată avem un program care este văzut ca o unire, o integrare a cercetării și inovației. Deci ă, permite acum generarea de cunoaștere, dar și folosirea ei. Și cred că asta mai ales pentru IMM-uri va fi un mare pas înainte. Simplificarea este un uh, proces uh, continuu și vom continua cu asta. Doamna Capăl, în plus, a vorbit despre, fapt, despre buget, la care m-am referit deja, și ați spus că este important să um, uh, avem cooperare și cu state terțe, cu Statele Unite, cu Australia, cu Brazilia. Tocmai de aceea am spus foarte clar că Orizont 2020 trebuie să fie cel mai deschis program din lume. Facem multe campanii și încercăm să atragem acei uh, americani, chinezi și așa mai departe, cât se poate de inteligenți, pentru ca ei să participe uh, la programele noastre. În Statele Unite chiar am lansat o activitate interesantă numită uh, Destinație Europa. Știți că de uh, decenii uh, Statele Unite caută talente în Europa, acum noi mergem în uh, Statele Unite și căutăm talente. Avem, le spunem, avem uh, centrul de cercetare european, avem uh, organizații de cercetare de mare clasă, veniți și lucrați pentru noi. Și funcționează. Mulțumesc! very much, Mr. Director. Uh, Madame Kudritska. Mulțumim, domnule director. Uh, doamna Kudritska. panu dyrektorowi fantastycznej prezentacji. Aș dori să-i mulțumesc uh, domnului uh, director și să-l felicit pentru prezentarea făcută. Foarte pe scurt și la subiect. Aș vrea să vă amintesc că Orizont 2020, uh, când a fost uh, creat, urma să ofere și șansa de participare uh, a mai multor regiuni care mm, au nevoie de să recupereze timp pierdut. Din partea autorităților polone, am aflat că există în continuare o diferență între noile și vechile state membre și că această diferență nu, este, nu se reduce. Mi-aș permite chiar să spun că ea, această diferență crește. Numărul proiectelor aprobate pentru statele vechi sunt 17.000 uh, și pentru noile um, și pentru vechile state membre 1800 și pentru noile 17.000. și uh, suma, sumele de bani alocate sunt diferite. Vedem că diferența este una foarte mare. Nouă ministrii din statele membre noi au trimis o scrisoare către Comisia Europeană uh, și se definește problema după cum urmează. Acoperirea costurilor pentru proiectele în noile state membre uh, este insuficientă Aș dori să întreb dacă Comisia lucrează la o problemă pentru această, la o soluție pentru această problemă și ce se face în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc. Da, colega noastră a fost ministru de cercetare în uh, Polonia și iată, contribuția este foarte importantă. Uh, Următorul vorbitor. Mulțumesc, mulțumesc domnule director pentru această prezentare a stării de fapt. Cum spuneau și colegii, a fost uh, o luptă comună Parlamentului uh, între diverse comisii uh, pentru acest program. Cred că trebuie să continuăm să lucrăm, dar nu în liniște, nu în tăcere, pentru că acest program are implicații atât în ceea ce privește științele umane cât și științele reale. Aș dori să vă spun uh, că alinierea acestui program uh, cu potențiale programe naționale uh, presupune anumite dificultăți, mai ales în regiunile vorbitoare de limba engleză, din cauza modului în care sunt cheltuiți banii din fondurile structurale. În loc să se folosească banii cu cap de la bun început, sunt distribuiți la nivel regional, ceea ce face grea accesarea banilor pentru cercetători. Oricum, de la un stat membru la altul, circumstanțele diferă. Sunt colegi care s-au referit la uh, protejarea uh, cercetării de bază care încă nu-și poate dovedi uh, uh, utilitatea pentru comercializare. Pot să vă spun că la Manchester avem un centru grafin uh, care poate fi relevant din această perspectivă se încearcă izolarea unei uh, celule care ar putea duce la găsirea unui vaccin uh, pentru Ebola la acest centru de cercetare. Asta, bineînțeles, ar avea consecințe fantastice. Dați-mi voie să mă fac și un comentariu în legătură cu egalitatea de gen uh, și cu um, etnicii minoritari uh, asiatici uh, sau de culoare. Pot să vă spun că încă există o discrepanță între sexe în ceea ce privește cercetarea, ceea ce mie mi se pare un fapt inacceptabil. Prin urmare, ce măsuri specifice vom lua pentru a rezolva această problemă? Mulțumesc! Mulțumim, domnul Royal. Vă mulțumesc uh, mult. Colega noastră tocmai ne-a spus că atunci când ați început să vorbesc pe Orizont 2020, ne-am întrebat ce am putea face pentru uh, regiunile în care cercetarea nu este uh, un punct foarte. Oare el ar putea participa sau nu? Se pare însă că această preocupare nu a suscitat un entuziasm delirant din partea uh, Comisiei. Ce putem face însă în legătură cu această situație? Avem un raport uh, și se pare că pentru planul de afaceri uh, nu procedăm foarte bine. De ce a demarat lucrurile atât de greu? Aceasta este prima întrebare. Și apoi, de ce a fost nevoie de atât de mult timp pentru ca programul acesta să fie lansat? Și apoi, ce regiunile care se implică în acest exercițiu nu folosesc uh, legăturile pe care ar fi putut uh, avea cu protagoniștii din trecut. Avem uh, probleme politice, vrem să punem accentul pe regiunile care doresc să recupereze decalajul. Însă aici ne confruntăm cu o dificultate fundamentală, iar eu aș dori să fiți mai activ în ceea ce privește aceste regiuni. Mulțumim, domnul Rubich. Mulțumesc. Mai întâi aș dori să mulțumesc Comisiei Europene și domnului comisar pentru ce s-a întâmplat luna trecută, pentru întâlnirea pe care am avut-o. Domnul Buzek a fost și dânsul prezent. Asta ne-a permis să, să ne ocupăm mai mult de subiectul cercetării și inovației. Programul pe care îl discutăm este o provocare politică pentru că încercăm să obținem mai mult uh, pentru știință și pentru cercetare. Cred că din această perspectivă lucrurile au fost bine gândite. Instrumentul pentru IMM-uri se pare că este unul foarte reușit. Prin urmare, am putea să-i oferim mai multe fonduri pe viitor. În Comisia pentru Bugete eu mă ocup cu negocierea bugetului pentru anul viitor. Prin urmare, vă întreb ce am putea face uh, pentru a obține mai multe și pentru a putea evita influențele negative. Și apoi, încă o problemă de actualitate. Poate că ar trebui să ne gândim, să analizăm îndeaproape programul nostru Orizont 2020, punând accentul și pe uh, migranți. Cum anume am putea uh, acționa noi? Poate printre acești migranți există și persoane înalt calificate, cercetători, de care avem nevoie urgentă. V-ați gândit uh, oare la o manieră prin care am putea să integrăm cât se poate de repede pe acești cercetători, pe acești oameni de știință, pentru că poate că statele membre ar uh, putea încerca să se manifeste uh, repartizând cumva acești uh, cercetători. Următorul vomitor. Mulțumesc. Domnule director, două comentarii. Pentru cineva care a lucrat timp de 20 de ani în domenii care țin de înalta tehnologie, pot să vă spun că programul dumneavoastră nu a prevăzut nimic uh, pentru a păstra uh, proiectul lider în uh, cadrul Uniunii Europene. Și mă gândesc aici la două societăți în mod specific, pentru că eu sunt alsacian și m-am ocupat de dezvoltare economică timp de multă vreme în această regiune. Mă gândesc la Estom și Alcatel trebuie să facem față unei concurențe uh, neloiale. Pot să uh, dovedesc acest lucru printr-o carte care a fost uh, scrisă recent în legătură cu Estom și apoi în legătură cu Alcatel. Povestea este veche, însă eu cunosc și detalii interne. Pot să vă spun însă că responsabilii sunt unii care au acționat mai de mult. Vorbim până la urmă despre anumite societăți care au fost lideri pe plan european Însă, trebuie spus că aceste uh, uh, societăți au fost și urmează să fie totalmente restructurate. În programul dumneavoastră n-ați uh, prevăzut cumva posibilitatea de a păstra și a susține liderii europeni. Pentru că aceștia sunt deja pol de excelență, sunt deja lideri. Poate am putea începe prin a-i păstra uh, mai degrabă decât să-i pregătim pe următorii lideri. Apoi, o a doua întrebare în legătură cu cercetarea. Există două elemente care țin de cercetare, cercetarea teoretică și cercetarea întreprinderii. întreprinderi. În ceea ce privește cercetarea teoretică, e bine, uh, ați înaintat 2,4 uh, miliarde de euro uh, și v-ați gândit și uh, la noi uh, tehnologii inovante pentru reindustrializare. Poate că ar trebui să sporim această sumă. Pe de altă parte, însă, dacă uh, implicați băncile, nu veți avea rezultate. Asta este o uh, afirmație pe care o fac din experiență. Trebuie până la urmă să-i folosim pe cei care au experiență industrială, pe cei care pot să uh, ne susțin aici și care ar putea să completeze programele naționale care defiscalizează uh, toată partea reinvestită din uh, profitul uh, anumitor întreprinderi, de exemplu Sanger. Vorbim până la urmă despre Uh, venituri care nu ajung la uh, cei care s-au implicat în uh, obținerea lor. Mie mi se pare un aspect important. Și apoi, domnule președinte, îmi cer scuze că mă întind puțin, v-aș dori să mă refer la cercetarea în întreprinderi. Dumneavoastră, în legătură cu acest subiect, propuneți un aspect foarte important, dar care mie mi este neclar. Oare avem nevoie de un program european sau o întreprindere într-o singură țară poate să beneficieze până la urmă de aceste programe de cercetare pe care le propuneți. Și pot să vă dau un uh, exemplu. Îmi cer scuze, se pare că mă întind. Domnul președinte, da, mai aveți o propoziție. Pot să vă dau un exemplu. Majoritatea timpului atunci când uh, vorbim despre uh, programe de cercetare în 3 sau 4, uh, nu obținem aceleași rezultate ca și când se ocupă o, un singur grup de respectiva cercetare. Pot să vă spun că Airbus ar putea confirma ceea ce vă spun. Airbus funcționează prin două grupuri în două state diferite. Dacă se conjugă mai multe elemente, eficacitatea scade. Îmi cer scuze, domnul președinte, că m-am întins atât. Mulțumim, doamna Lopez. Señor director, por su intervención. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule director general, pentru prezentarea făcută. În primul rând, aș vrea să spun că este regretabil că uh, continuăm să facem reduceri uh, în programul uh, Orizont 2020 cercetarea și inovarea sunt fundamentale. În al doilea rând, revizuirea programului Orizont 2020 este un moment propice pentru a trece, a trece în revistă prioritățile noastre pentru a atinge aceste obiective. Și mă refer la obiectiv, obiectivul de a acorda prioritate centrelor universitare de cercetare cu politici de convergență și de coeziune socială pentru a evita situația în care activitatea tehnologică să se concentreze în anumite regiuni. Trebuie să susținem cooperativele care creează locuri de muncă uh, și uh, în consecință trebuie să definim criteriile politice uh, pentru investiții, astfel și pentru a îmbunătăți situația de mediu. Trebuie să ne batem uh, și pentru condițiile de lucru ale cercetătorilor în statele membre, un lucru care nu se face întotdeauna. Cercetătorii nu beneficiază întotdeauna de condiții optime de uh, lucru pentru activitățile lor. Mulțumesc. Și aș vrea să adaug o întrebare, spune președintele, în legătură cu modalitatea de cooperare în cadrul uh, Orizont 2020. Cum vedeți Uh, acest lucru între Institutul European pentru Inovare și Tehnologie, care se află sub uh, uh, supravegherea, sub conducerea, sub controlul mai multor uh, comisari și uh, programul de cercetare și inovare din cadrul programului uh, Orizont 2020. Pentru că sunteți șeful, o să încep cu întrebarea dumneavoastră. Cooperarea este de cea mai bună calitate. Uh, rc ul uh, este în afara programului Orizont 2020, de aceea ne întâlnim cu colegii în fiecare lună pentru a discuta uh, progresul realizat, uh, să vedem cum tehnologia uh, poate să ne ajute uh, să depășim uh, provocările pentru uh, uh, instrumentele financiare. Deci cooperarea merge foarte bine la nivelul direcțiilor generale și la nivelul comisarilor. Acum, pentru a mă referi la alte întrebări, doamna Bajisca s-a referit la uh, decalajul uh, între statele vechi, uh, statele membre vechi și cele uh, noi. Uh, vrem să fim foarte atenți și am menționat acest lucru. Nu este niciun motiv să intrăm în panică pentru că în momentul de față ă, situația nu se deteriorează în ă, comparație cu programul cadru numărul 7. Datele statistice privind participarea ă, iau o altă întorsătură în momentul în care facem o comparație. Țările mari, sigur, Franța, Regatul Unit, primesc mare parte din bani, dar dacă corelăm cu cercetările și uh, finanțarea la nivel național pentru cercetare și inovare, avem o cu totul altă perspectivă. Dacă o țară cheltuiește numai 0,1% din buget pe cercetare. Nu este o surpriză că o astfel de țară nu participă uh, foarte activ uh, la programul uh, 2020. Dar uh, este o chestiune pe care o urmărim cu atenție. Într-adevăr, Uh, avem uh, măsuri de răspândire a uh, rezultatelor excelente și am discutat acest lucru și pe timpul președinției cipriote la Larnaca. Este unul dintre instrumentele cele mai promițătoare de care dispunem. Mă uit puțin la domnul Royal, pentru că și domnul Royal a vorbit de munca în echipă. A spus că aveți impresia că uh, Uh, nu există un sprijin din toată inima din partea comisiei. Nu, trebuie să vă spun că susținem din toată inima și am avut uh, două uh, întrebări, uh, două întâlniri, mă iertați, uh, susținute de ministrul polonez. Este un exemplu bun între sinergii între Orizont 2020 și fondurile structurale. Propunerile inițial uh, sunt uh, selectate Uh, pe bază de peer review uh, și acest lucru se face pe uh, baza unor echipe din Polonia, din Bulgaria, de pildă, și se creează noi instituții. Partea de început a unei astfel de instituții este finanțată de Orizont 2020, însă, în ultima instanță, regiunile sunt cele care investesc, pentru că uh, Uh, aceste regiuni vor să facă investiții și să determine schimbări. Uh, guvernele naționale ale statelor membre mai vechi uh, încurajează acest lucru, se spune acesta este reforma de care avem nevoie și alocăm bani în acest sens. Ar fi o idee foarte bună, domnule Roy, dacă ați putea participa la una dintre uh, întâlnirile viitoare pe care le vom avea pentru a discuta progresele realizate, pentru că toată lumea este foarte entuziastă în legătură cu modul în care sunt gestionate proiectele și există uh, sprijin susținere din partea Comisiei. Doamna Curicica a vorbit despre uh, salarii. Avem o discuție în curs cu uh, statele membre uh, EU13 în legătură cu salariile. În urma unei scrisori primite din partea miniștilor acestor țări, am, vrem să vedem dacă nu putem să uh, facem o salarizare diferită uh, pentru aceste uh, țări. Noi ne bazăm sistemul de finanțare pe uh, standardele naționale de uh, contabilitate. Deci, în Polonia, uh, pe competențele care sunt remunerate la nivel național, în Germania altfel. Deci trebuie să analizăm acest lucru, să discutăm deschis, însă cred că dacă vom merge în această direcție, trebuie să uh, modificăm regulile de participare și atunci uh, Comisia dumneavoastră, Parlamentul vor fi uh, informată. Doamna Griffin, uh, am notat ce a spus, trebuie să fim foarte atenți atunci când discutăm despre sinergii, despre alinierea uh, programelor naționale. Ați uh, spus uh, pe bună dreptate că nicio țară nu are monopolul uh, în ceea ce vește excelența, întâlnim excelența peste tot și trebuie să răspândim uh, rezultatele de excelență. Ați uh, vorbit despre Manchester, unde se face o cercetare de primă mână. Majoritatea descoperirilor din istorie își au originea în cercetarea de bază Uh, sigur, uh, din acest punct de vedere, cercetarea fundamentală rămâne esențială pentru uh, noi descoperiri și știu multe exemple de astfel de proiecte care își au originea în cercetarea fundamentală și vedeți ce s-a întâmplat cu la CERN. Uh, trebuie, într-adevăr, uh, să uh, dăm atenția cuvenită cercetării în Europa. Comisarul Moidaș și cu mine ne-am stabilit un obiectiv de 40% pentru grupurile de consultanță, însă am surprins pe toată lumea, am mers mai sus de atât, 50% și în ceea ce privește proiectele de cercetare, uh, cercetarea pe care o finanțăm nu trebuie uh, să uh, aibă um, prejudecăți, să nu fie subiectiv atunci când e vorba de egalitatea de gen, de echilibrul de gen din acest punct de vedere dăm uh, foarte multă atenție atunci când facem astfel de proiecte uh, componentei uh, de gen. M-am referit deja la ceea ce a spus domnul Royal în legătură cu munca în echipă. Vă invit să veniți să vedeți că suntem foarte angajați. Uh, domnule Rubic, ați vorbit de IMM-uri, v-am spus deja și am lăudat uh, uh, participarea dumneavoastră la aceste instrumente. Sigur, e nevoie de mai multe fonduri, nu am venit aici să cer mai multe uh, fonduri, uh, dar există cifre și fapte care uh, vorbesc ele însele. Sigur că sunt multe cifre care sunt frustrante, dar ele sunt mai frustrante pentru solicitanți care au idei excelente. Problema refugiaților. În momentul de față elaborăm un text în legătură cu ceea ce am putea să facem din perspectiva uh, uh, Orizont 2020 și Digi uh, Cercetare pentru problema refugiaților. Deci analizăm această chestiune și cred că uh, comisarul Moedaș, pentru care elaborăm acest uh, uh, document, uh, va reuși să atragă oameni uh, excelenți uh, din universități, din companii pentru a ne gândi la astfel de soluții. Domnul uh, Schaffhausen, Atom și Alcatel. Aceeași problemă. Uh, Orizont 2020 nu este o chestiune legată de politica industrială, e un program de inovare și cercetare. Și, uh, sigur, dacă ar fi așa, uh, noi am fi cei care am alege uh, câștigătorii și nu avea politicile pe care avem acum. Avem o altă politică noi nu suntem un program de politică industrială în care să spunem aceste companii sunt uh, uh, câștigători uh, potențial și deci investim în astfel de companii. Nu spun că nu ar trebui să avem în vedere acest lucru, dar nu asta este filozofia politicii pe care o promovăm. Da, aveți dreptate. Trebuie să implicăm mai mulți acești business angels Uh, pentru că uh, uh, comisarul Moidaș a avut această idee de a avea un soi de centru asemănător Centrului European pentru Cercetare pentru startup-uri. Domnule Lopa, sinergia cu fondurile structurale sunt o prioritate pe agenda noastră și condițiile de lucru pentru cercetători Uh, sunt uh, o prioritate. Știți că am uh, dezvoltat o cartă pentru cercetători și am văzut că multe universități au semnat această cartă prin care se angajează să asigure condiții bune de lucru pentru cercetători. Mulțumesc, Vedeți că suntem în întârziere cu vreo 20 de minute, însă a fost o discuție foarte importantă și aprofundată. Vă mulțumesc foarte mult, domnule uh, director general, pentru că ați venit aici și pentru că ați răspuns la întrebările noastre. Să trecem la punctul 5, favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței politicilor fiscale aplicate societăților în Uniunea Europeană. Raportorul nostru este Massimiliano uh, Salini. Dragi colegi, o să... Dragă colega, vă rog să prezentați timp de 5 minute uh, proiectul de aviz uh, pentru că suntem în întârziere. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Problema uh, concurenței fiscale între întreprinderi nu trebuie să se transforme într-un uh, adevărat război. Punctul de plecare este Uniunea Europeană cu sisteme fiscale cât se poate de diferite. Eu sunt italian și și uh, taxele la mine sunt uh, foarte, în țara mea sunt, uh, au un regim cu totul special. Am uh, elaborat un aviz a căru intenție este să evite o taxare diferită de la o țară la alta pentru a combate evaziunea fiscală, pentru a uh, combate eludarea uh, taxelor și pentru a uh, evita lipsa de transparență. Investitorii uh, străini nu prea au încredere în sistemul european. Premisa de la care plecăm este că uh, concurența fiscală trebuie să se uh, să fie într-un cadru transparent și în felul acesta ar deveni un instrument pentru dezvoltare și nu ar împiedica dezvoltarea. Trebuie să o spunem de la bun început. Uh, Aproape toate întreprinderile noastre uh, sunt prezente în mai multe țări, în mai multe uh, economii. Trebuie să încurajăm acest lucru și nu să le descurajăm. După părerea noastră, există două uh, puncte. La punctul 5 se vorbește rapid de problema uh, dublei impuneri. Uh, așteptăm ca baza consolidată comună de impozitare a societăților să fie uh, aplicată pe deplin. Uh, trebuie să existe însă o colaborare deplină a autorităților fiscale astfel încât chestiunile fiscale să fie reglementate pe baza unei bune comunicări. Apoi, Uh, trebuie să vă vorbesc despre experiența pozitivă din țara mea, dar uh, și alte țări au astfel de experiențe pozitive. Ideea este să selecționăm uh, zonele în dificultate unde s-ar crea zone libere. E vorba de zone în care să existe creditare la Uh, impozitare, să existe o serie de facilități fiscale, stimulente fiscale. Ideea, deci, uh, este să ajutăm astfel de zone pentru a relansa teritorii întregi sau sectoare. Avem încă mult timp uh, pentru a îmbunătăți acest uh, aviz până la data depunerii amend amendamentelor. Președintele, mulțumesc uh, pentru prezentarea acestui proiect de aviz pe o temă foarte importantă, politici de impozitare a întreprinderilor în Uniunea Europeană, coordonare, transparență și convergență. Și acum dau cuvântul raportorilor din umbră, domnul Dens Gaer de la S și D. Um. Mulțumesc, domnule președinte. În unele, pe alocuri suntem de acord cu raportorul, dar există și unele diferențe pe care doresc să le prezint. Cred că lipsesc din acest aviz unele declarații clare, care mi se pare că trebuie să fie făcute din partea comisiei noastre. De exemplu, cred că lipsește faptul că insistăm asupra schimbului automat de informații, um, sprijinind astfel și solicitările Parlamentului cu alte ocazii. La punctul 2, cred că ar trebui să subliniem că marile întreprinderi care atunci când uh, au strategii agresive de evitare a plății impozitelor, care se bazează pe întreprinderi de consultanță nu foarte ieftine, trebuie să știi foarte clar că nu pot să fac asta, că uh, nu pot să fac apel că, și că, mm, trebuie să fie foarte clar că nu toate întreprinderile pot să își permită să angajeze astfel de consultanți. Deci cred că merită să subliniem că transparența la plata uh, impozitelor trebuie să fie îmbunătățită. Deci trebuie să existe o raportare de la țară la țară, insistăm asupra acestui fapt și ne-am permis de asemenea să adăugăm un punct și anume digitalizarea și în ce măsură poate ea să contribuie la subminarea uh, impozitelor naționale. În ceea ce privește punctul 6, suntem de complet altă uh, poziție față de raportor. Rare ori am văzut un proiect în care să se uh, facă atâta lobby fără niciun fel de perdea pentru um, zone fără impozite. Mi se pare că este exact opusul a ceea ce ne dorim la Parlamentul European. În momentul de față, ce încercăm să facem este să închidem lacunele din sistemele uh, internaționale de, de taxare. Încercăm să eliminăm uh, tocmai aceste lacune de care profită marile societăți multinaționale și acum să solicităm ca tocmai Comisia să creeze sau să sprijine crearea unor zone libere, mi se pare o abordare complet invers decât ceea ce ne trebuie. Avem nevoie de mai puține paradisuri fiscale, de mai puține lacune juridice și nu de mai mult. Și bineînțeles, taxarea este o chestiune națională și eu ca membru al comisiei, doar n-aș putea decât să mulțumesc pentru un astfel de cadou. Și subliniez, subliniez aceste lucruri pentru că este o linie roșie pentru noi. Am solicitat eliminarea acestui punct uh, și dacă nu se va întâmpla acest lucru, din păcate, va trebui să votăm împotriva acestui aviz. Thank you very much. Maragall. Mr. Maragall. Uh, Mr. Maragall, As the next speaker. Domnul Maragall. În numele verzilor. Mulțumesc. Nu am uh, putut fi prezent uh, la prezentarea domnului Salini. Mm, am fost la Comisia de Cultură, dar pornesc de la premisa că acum dezbatem acest proiect de aviz. Așadar, rapor, avem uh, raportul de la ICON și cunoaștem și lucrările Comisiei Tax uh, pe același subiect. Și chestiunile privind marile multinaționale, evitarea plății taxelor, sunt acoperite. Între timp știm foarte mult despre aceste întreprinderi, despre profiturile pe care le obțin și metodele de optimizare fiscală pe care le folosesc. Și aici ar trebui să adăugăm uh, ceva din domeniul de intervenție, din domeniul competențelor comisiei noastre. De aceea este atât de importantă chestiunea competențelor. Pentru că nu e vorba numai de chestiuni de dumping fiscal, este vorba de crearea unui echilibru între marile întreprinderi și IMM-uri. În Europa avem atât de multe tipuri diferite de întreprinderi și cred că acest lucru trebuie să fie luat în considerare aici. IMM-urile de multe ori sunt dezavantajate și nu dispun de uh, resursele uh, marilor uh, multinaționale care de multe ori abuzează de poziția lor. Până la urmă, uh, se vorbește de multe ori și despre rata de taxare efectivă. În țara mea, această rată este de 30% teoretic, însă marile întreprinderi plătesc net 5 până la 6% ceea ce ne dorim să facem pentru economie este să eliminăm specula financiară, astfel încât uh, economia să fie în continuare echilibrată. Și în plus dorim să stimulăm inovația și investițiile de capital privat. Și Bineînțeles, trebuie să avem ca priorități zonele în care se, pot în care se poate reduce uh, datoria. Dar acestea sunt prevăzute. În ceea ce privește politica fiscală, ar trebui să vedem care sunt posibilitățile de uh, dezvoltare în cercetare și dezvoltare. bineînțeles, nu trebuie să existe un efect de distorsiune asupra pieței. Și, bineînțeles, economia circulară și eficiența sunt, uh, de asemenea, chestiuni cheie. În rest, în ceea ce privește baza comună consolidată de taxare, CCCTB, în engleză cu 3C, avem nevoie pentru asta, în primul rând, de o armonizare fiscală la nivel european. Și noi, ca grup, suntem și pentru raportarea de la țară la țară. Așa cum a anunțat și președintele Juncker săptămâna trecută, astfel încât să putem să obținem avantajele dorite. Bineînțeles că dorim să evităm și efectele negative. Încă un punct ce ar trebui să fie luat în considerare pentru acest aviz. Trebuie întotdeauna să fim prudenți. Un instrument care este prevăzut pentru a stimula economia, cum sunt aceste zone libere, nu are voie să creeze sau să fie un cec în alb pentru evitarea plății impozitelor. Atât. Mult succes și mă bucur de colaborare. Mulțumesc, doamna Calas, în numele ALDE. Mulțumesc și îmi cer scuze pentru întârziere. Vă mulțumesc pentru proiectul de aviz. În primul rând, aș dori să spun că cel mai important lucru mi se pare um, că este acela că taxarea trebuie să fie simplă. În uh, Estonia nu mai avem consultanți fiscali, nu mai au ce să lucreze, pentru că sistemul este atât de simplu. Tocmai de aceea, ai, în acest um, aviz se vorbește la numărul 6 despre un program temporar de zone libere și asta se referă la derogări, la exceptări, dar uh, nu mi se pare corect pentru că atunci când ai derogări, atunci îți poți optimiza uh, modul în care plătești impozitele. Vei găsi cei mai buni avocați care vor face în așa fel încât să fie eligibil pentru această scutire în regiunea respectivă și până la urmă tot nu ne confruntăm cu situația în care toată lumea își plătește partea din taxe. Problema este că marile întreprinderi întotdeauna au posibilitatea să găsească cei mai buni avocați în care apoi să-i ajute să să fie în conformitate cu toate excepțiile și cred că micile întreprinderi nu vor putea profita de pe urma acestor prevederi. Deci asta mi se pare cel mai important, sim- regulile simple. Mulțumesc foarte mult pentru această propunere atât de simplă. Madame Kappel on behalf of ENF. Doamna Capel de la ENF. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt raportor din umbră, dar aș dori să spun câte ceva despre acest raport, pentru că sunt membru și la Econ și la Taxe și sunt uh, raportor din umbră la raportul Ferber privind schimbul automat de informații. Acest raport al colegului Salini mi se pare reușit uh, sprijin majoritatea recomandărilor sale. Punctul 6 mi se pare o inovație uh, și ceva diferit față de ce vedem în alte rapoarte. În ceea ce privește CCCTB, să nu facem greșeala să credem că pentru asta nu, va, nu mai trebuie să existe concurență fiscală în Europa. Eu sunt pentru, dar nu în domeniul Um, bazei de taxare. Poate exista o concurență prin rata de taxare, dar nu cu baza, nu referitor la baza de taxare. Așa mi se pare corect. <clears throat> În punctele 4 și 5, protecția datelor cu caracter personal și schimbul automat de informații sunt puncte cheie din raportul Ferber Schimbul automat de informații va veni din ianuarie acestui an, la începutul uh, lui octombrie uh, va avea o loc o, va fi publicată o luare de decizia Consiliului. Raportul mi se pare uh, potrivit. Se vorbește despre un registru central, mă refer aici și la protecția datelor, deci se vorbește despre un registru central referitor la toate deciziile fiscale și se pune întrebarea cine, cine ar urma să aibă acces la acest registru. Sunt de asemenea de părerea că este cât se poate de important um, ca pe cele trei rapoarte a, acum um, în fața Parlamentului Niedermayer, Salini și Ferber uh, și uh, raportul Ferreira-Teurer deci între toate aceste rapoarte trebuie să existe o coerență, pentru că dacă nu există această coerență, noi ne slăbim poziția în, față, în fața Consiliului și Comisiei. Mi se pare foarte important, așadar, să, um, ca aceste trei să fie uh, coerente și să discutăm despre asta. Mulțumim pentru observațiile dumneavoastră. Doamna Lopez Bermeo. On behalf of... Uh, Aveți cuvântul firește numele GUE. Îmi cer scuze că am uh, inversat vorbitorii. Nici o problemă, domnule președinte, spune vorbitoarea. Aș dori să mulțumesc domnului raportor uh, pentru acest uh, proiect de aviz. Este absolut esențial să existe coordonare între ceea ce facem noi în legătură cu această bază de impozitare a întreprinderilor. Acest lucru este important pentru industrie, pentru că trebuie să evităm situațiile în care uh, Practic, uh, creăm uh, oportunități de dumping uh, fiscal. Trebuie să găsim soluții adecvate care țin cont de diversele niveluri de salarizare, de impozitare și care promovează inovația. Bineînțeles, deținătorii de acțiuni își doresc dividende iar situațiile variază de la o țară la alta din cauza diverselor mijloace de impozitare a uh, întreprinderilor. Din această cauză, companiile uh, pierd venituri și asta înseamnă că există mai puține investiții publice. Există o cerință absolut esențială, așadar să reglementăm situația dacă ne dorim uh, să schimbăm lucrurile pe viitor. Trebuie să avem un sistem care să ducă la dezvoltare și care să promoveze creșterea și uh, dezvoltarea în uh, Uniunea Europeană. Cred uh, că și Direcția Generală pentru Concurență ar trebui să se gândească puțin la finanțarea companiilor care au o contribuție socială și ar trebui să împiedice marile companii să uh, evite plata taxelor. Acest lucru este esențial dacă uh, dorim să vedem că ceva se mișcă înainte să fie prea târziu, dar noi nu credem că ar trebui să avem aceste zone lipsite de impozitare, zone nereglementate. Aceasta este o unie roșie pentru grupul meu. Vom înainta oricum o propunere care să meargă în această direcție. Oricum, raportorii din umbră sunt cu toții preocupați de acest subiect și și-ar dori cu toții să existe armonizare fiscală în acest domeniu. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Rubic. Ja, recht herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Möchte auch zuerst dem Kollegen. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să îl felicit pe domnul Salini pentru că vorbim despre crearea de noi locuri de muncă în Europa, despre locuri de muncă bine plătite, iar aici trebuie să ținem cont de uh, fiscalitate și de beneficii care trebuie să poată uh, rămâne la nivelul întreprinderilor pentru că acestea se poată investi în cercetare, și să nu uităm într-o situație proastă, e totdeauna bine ca întreprinderile care creează locuri de muncă să poată să ia măsuri care să le permită să ofere salarii bune lucrătorilor lor. Important este că numai ce este produs poate apoi să aducă câștiguri. Uh, marile întreprinderi, uh, bineînțeles, uh, și-au optimizat practicile și când aflăm că plătesc în medie 4% impozite și IMM-urile plătesc 80% din impozite, foarte, nu e foarte bine pentru că practic dacă toată lumea plătește același lucru, micile întreprinderi vor beneficia. și până la urmă uh, va trebui să avem și fonduri pentru inovație și cercetare. Trebuie să fim prudenți. Așadar, și în ceea ce privește șomajul și zonele unde șomajul este cel mai ridicat, trebuie să gândim radical pentru a vedea cum putem uh, stimula startup-urile. Poate putem să le dăm uh, um, o pauză, să spun, de trei ani, de exemplu, fără să plătească impozite pentru a-și acoperi costurile. Aici, uh, în ceea ce privește uh, taxa, impozitul pe întreprindere, asta depinde și de competitivitate. Când uh, ai o întreprindere bună, poți plăti și impozite, dar și crea locuri de muncă. Deci îl felicit pe colegul Salini pentru că mi se pare că a depus o muncă foarte importantă în care va poziționa altfel Europa. On behalf of European Commission, numele Comisiei și a Direcției uh, Generale Taxud, domnul Ili are cuvântul. Mulțumesc că îmi permiteți să comentez sugestiile pe care le-ați înaintat. Mai întâi ne bucurăm pentru această abordare, mai ales uh, pentru punctele 1, 2 și 3, care se aliniază în totalitate politicii Comisiei. Aș dori să subliniez și că în planul de acțiune Comisia uh, a anunțat uh, că aplicarea CCCTB va deveni obligatorie pentru întreprinderile multinaționale. Se înțelege că există oportunități uh, pentru multinaționale pe care nu le au uh, IMM-uri atunci când vine vorba de planificarea fiscală sau consultanța fiscală. Apoi, în ceea ce privește protecția datelor, uh, sperăm că viitorul Consiliul ECOFIN din octombrie va aduce un acord al ministrilor în legătură cu modul în care se poate asigura cea mai bună protecție a datelor și uh, Vom vedea în ce măsură va exista un acces la informațiile uh, prevăzute în schimbul automat de uh, informații în legătură cu deciziile fiscale. În ceea ce privește creditele, avem aceeași abordare precum cea care se regăsește în recomandarea noastră din 2009 de a îmbunătăți situația legate de modul în care creditele fiscale pot fi acordate atunci când taxele sunt percepute într-un alt stat membru. Uh, salutăm așadar uh, foarte mult uh, opiniile exprimate în aviz de domnul Salini. În ceea ce privește punctul 6, aș dori să fiu mai prudent pentru că intru pe domeniul colegilor de la Digi Concurență Uh, pentru că trebuie spus uh, că dacă nu sunt acoperite toate statele uh, membre, atunci riscăm să avem probleme cu ajutoarele de stat. Avem cazul Madeira, care are o politică fiscală diferită de cea a Portugaliei și știm că doar în anumite condiții putem obține o astfel de excepție. Cam atât aș vrea să spun deocamdată. Mulțumesc. Mulțumim, domnul președinte. Mulțumim reprezentantului Comisiei Europene pentru aceste comentarii. Iar acum aș dori să mă întorc la raportorul nostru, pentru că, stimate coleg, am văzut că nu există acord total în uh, sală în legătură cu propunerea dumneavoastră. Uh, am dorit să vedem care este uh, opinia dumneavoastră acum la final. Aș dori să mulțumesc uh, colegilor și pot să spun că am observat uh, că toată lumea mai degrabă avea o părere favorabilă vis-a-vis -vis de acest uh, raport. Acest aviz presupune, se pare, niște provocări. Aceste provocări sunt binevenite putem uh, să aducem în discuție anumite chestiuni spinoase, astfel evitând plictisalea care uneori poate să se abată asupra lucrărilor uh, noastre. Putem uh, astfel să ne implicăm într-un domeniu atât de plin de provocări. Voi reveni la acele zone lipsite de taxe la care s-a făcut trimitere și pot să vă spun că întreprinderea mea politică, experiența mea politică legată de întreprinderi uh, presupune exact contrariul uh, unor uh, idei care spun că aceste zone ar fi echivalente paradisurilor fiscale. Pot să văd care este situația în Italia. bine, aceste zone sunt constituite acolo unde există IMM-uri aflate în criză este un instrument care permite uh, pieței să relanseze aceste întreprinderi. Este vorba despre un instrument controlat de către stat. Nu vorbim uh, practic de o uh, abolire a regulilor. Până la urmă nu opacizăm activitatea întreprinderilor, ci creăm un instrument care aduce cu sine echitate. întreprinderile aflate într-o situație diferită ar trebui să aibă uh, capacitatea de a uh, acționa uh, pentru a se redresa. E adevărat că astfel de mijloace uneori nu sunt bine uh, exploatate, folosite, uh, dar dacă nu există astfel de instrumente, cei uh, cu o forță mai mică vor rămâne întotdeauna în spatele celor puternici. Cred că prin acest raport ar trebui să găsim uh, un uh, instrument de a ajuta pe cei care nu-și permit uh, turismul fiscal sau pentru cei care nu au resurse să-și plătească un consultant fiscal. Eu sunt la rândul meu un mic antreprenor și înțeleg care sunt provocările cu care aceștia se confruntă. Putem oricum îmbunătăți conținutul până pe 1 octombrie. Eu aș dori acum să vă mulțumesc pentru contribuții și aș dori să spun că uh, am luat notă de observații pentru momentul în care îmi voi redacta amendamentele. Domn președinte, uh, mulțumim pentru toate aceste comentarii. Uh, proiect, uh, proiectul de uh, aviz poate primi amendamente până pe 1 octombrie 2015 la ora 12. Acum luăm o pauză de 4 minute pentru că ar trebui să începem fix la ora 5. Pauză de 4 minute.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 șef de serviciu pentru accesul la piață, industrie, energie și materii prime. Uh, e foarte important uh, pentru acest uh, briefing făcut de Comisie în legătură cu negocierile TTIP. Ne aflăm în momentul de față după 10 runde de negocieri oficiale. Ultimele au avut loc uh, la Bruxelles între 13 și 17 iulie. Uh, liderii uh, G7, inclusiv președintele Juncker, Tusk și Obama, au dat Uniunea Europene și Statele Unite indicii clare, indicații clare de a intensifica uh, discuțiile pe marginea TTIP și să identificăm uh, noi posibilități de progres în toate zonele. Congresul American a adoptat uh, legea uh, privind autoritatea de promovare a comerțului în iunie, care va da un imbolt politic suplimentar și va susține negocierile comerciale. Iar pe 8 iulie 2015, Parlamentul European a aprobat recomandările sale pentru uh, TTIP făcute negociatorilor din partea Comisiei Europene. Deci este un moment important după, ne, uh, după recomandările noastre, după întâlnirea G7, după cele 10 runde de negocieri, deci domnul Surmelis uh, ne va pune la curent în legătură cu ceea ce s-a întâmplat uh, în cadrul negocierilor. Sigur, uh, ceea ce s-a întâmplat după 8 sau 9 runde de negocieri poate să fie supus deja discuție. Aveți cuvântul. Bună ziua tuturor! Uh, mulțumesc că m-ați invitat la această discuție periodică în cadrul comisiei dumneavoastră privind TTIP-ul. Dacă nu mă înșel, ultima discuție a avut loc în mai. Ceea ce vă propun, domnule președinte, este să fac o actualizare a informațiilor în legătură cu stadiul negocierilor, după care să fac câteva observații concrete în legătură cu uh, negocierile în domeniul energiei și materii prime la care sunt negociator, iar apoi partea, componenta IMM uh, a acordului unde am fost uh, de asemenea uh, implicat în mare măsură. În ceea ce privește actualizarea cu informații generale, sigur, TTIP-ul constituie o negociere foarte grea și uh, Comisia a început să lucreze constructiv și proactiv. Există o serie de evoluții care uh, au apărut de ambele părți. Uh, ultima actualizare s-a făcut în mai. Așa cum ați menționat, Congresul American a adoptat așa numita lege privind autoritatea de promovare comercială, care permite președintele Obama să meargă înainte cu această agendă s-a încercat uh, de partea americană să uh, încheie acordul uh, transpartinic transatlantic. Au fost câte ce să facă acest lucru. Uh, administrația americană vrea să rezolve această problemă rămasă în suspensie în următoarele uh, uh, săptămâni. Pentru TTIP, asta înseamnă că negocierile transpacifice vor continua să fie o prioritate pe agenda comercială a Statelor Unite. Finalizarea lor va permite Statelor Unite să se implice mai activ cu Uniunea Europeană. De partea Uniunii Europene, adoptarea rezoluție Parlamentului European în luna iulie cu o majoritate largă a dat o susținere politică semnificativă negocierilor uh, TTIP. Avem o platformă uh, clară cu care putem să continuăm și cu standarde foarte bine definite. Săptămâna trecută, deci foarte recent, Comisia a adoptat o propunere privind protecția investițiilor și uh, sistemul uh, de instanțe în cadrul uh, TTIP, desigur, pe baza consultărilor cu uh, Parlamentul European, cu grupurile interesate, cu uh, statele membre, uh, Comisia INTA acum are o ședință în care colegii mei prezintă propunerile Comisiei INTA. Ideea este că avem o, o propunere pe această temă foarte importantă care va fi dezvoltată cu Parlamentul European și cu statele membre înainte de finalizare și trimitere uh, sub forma unei noi propuneri uh, la negocierile uh, privind TTIP. Scopul general este să încheiem cu administrația Obama acest acord și avem propuneri în toate domeniile uh, și dorim să le avem până la sfârșitul anului. În același timp, uh, fondul trebuie să fie prima uh, noastră grijă și nu viteza negocierilor. Comisarul Mastrom și uh, Uh, vor avea uh, o întâlnire și uh, autoritățile americane vor avea o întâlnire mâine la Washington. Negocierile privind accesul la piață au fost destul de spinoase până în momentul de față. S-au făcut o serie de progrese în ceea ce privește tarifele, achizițiile publice și serviciile ambițiile în uh, ceea ce privește tarifele și uh, achizițiile publice uh, sunt interrelaționate, trebuie să asigurăm accesul la piață, inclusiv chestiuni delicate legate de restricțiile privind accesul la piața americană. Și așa cum am menționat, există discuții la nivel politic, tocmai pentru a Uh, avea un al doilea set uh, de oferte în ceea ce privește achizițiile uh, publice. Și lucrăm în paralel și la propunerile privind accesul la piață. Apoi, cooperarea în materie de reglementare. Am spus că uh, trebuie să un acord bun trebuie să aibă rezultate palpabile și că nivelul de protecție nu va fi scăzut. În restul uh, anului încercăm să facem uh, progrese în continuare pentru a identifica rezultatele pentru fiecare sector. În ceea ce crește pilonul reglementări, uh, vom discuta despre indicațiile geografice și vom face presiuni, comerț, energie și materii prime la care mă voi referi după prezentarea generală, și propunerea Uniunii Europene în ceea ce privește uh, comerțul și uh, dezvoltarea durabilă care vor fi abordate în rundele ce urmează. Comisarul are susținerea Comisiei pentru a ajunge la un acord echilibrat cu administrația Obama susținerea politică a statelor membre va fi crucială în următoarele luni pentru a ne îmbunătăți poziția uh, de uh, negociere și pentru a câștiga publicul. Procesul de uh, transparență continuă, e nevoie de eforturi de comunicare substanțiale din partea Comisiei, a statelor membre. Comisia nu poate să câștige dezbaterea publică singură sigur, răspunderea o au și politicienii la nivel național. Comisarul Malmström susține un grad sporit de transparență și uh, singurele schimbări uh, în politica comercială vor fi către o mai mare deschidere și nu către o mai uh, slabă deschidere. În ceea ce privește discuțiile pe tema materii prime, în cea de-a zecea rundă în iulie am avut discuții de ordin tehnic care au continuat. Acestea au fost uh, s-au desfășurat fără a duce uh, atingere uh, capitolului existent în ceea ce privește materiile prime pentru că uh, Statele Unite nu au ajuns încă la o decizie politică în această privință. În viitor vom încerca să definim Uh, componentele unui uh, capitol privind uh, energia și materiile prime. vrem ca o hotărâre să ia rapid în conformitate cu deciziile G7 pe care le-ați menționat, domnule președinte, și cu cele convenite în iunie, ceea ce înseamnă o accelerare a activității în toate domeniile și uh, finalizarea înțelegerilor uh, uh, din acest acord până la sfârșitul acestui an. Deci inclusiv materii prime. De asemenea, trebuie evidențiat de la bun început necesitatea unui rezultat echilibrat în acest capitol de materii prime care nu trebuie să se axeze pe uh, uh, utilizarea combustibilor fosili, uh, uh, sigur uh, trebuie să putem avea acces uh, la gazele naturale și țiței, date fiind uh, recentele restricții, dar vrem să includem și dispoziții în ceea ce privește energiile regenerabile și eficiența energetică pentru uh, a fi uh, un capitol echilibrat și uh, sustenabil. Suntem recunoscători pentru susținerea acordată de Parlamentul European, care în rezoluția sa a subliniat în mod cât se poate de util uh, partea de competitivitate, apoi securitatea energetică și motivele mai largi geostrategice care fac din capitolul Uh, materii prime din TTIP, un capitol important. Și întorcându-mă la runda din iunie, am discutat uh, chestiuni legate de materiile prime, am uh, dezbătut domeniul de aplicare pentru Uh, dispozițiile din acord în ceea ce privește materiile prime și uh, eliminarea obstacolor care există în comerțul cu materii prime, nu atât între Uniunea Europeană și Statele Unite, cât uh, în relația cu terțe țări, față de care avem un interes comun. De asemenea, am trecut în revistă, revistă cooperarea și activitățile de cooperare existente în domeniul materiilor prime și am discutat uh, posibilitățile de cooperare în viitor, uh, probabil și în domeniul cercetării și uh, dezvoltării tehnologice, cum putem să integrăm aceste uh, activități de cooperare în acord. Următoarea rundă va avea în săptămâna 19 octombrie în Miami pentru energie și materii prime. Discuția va avea loc o săptămână înainte, 12 octombrie, la Washington. Acolo vom avea o discuție foarte țintită, vom aborda alte uh, teme ca până acum și pentru că ne apropiem de sfârșitul anului, trebuie să ne îndreptăm către finalizarea discuțiilor tehnice pe marginea uh, componentelor posibile ale capitolului Uh, materii prime pentru a facilita uh, luarea unei decizii politice în conformitate de asemenea cu concluziile G7. Câteva cuvinte acum în încheiere în ceea ce privește uh, IMM-urile, componenta IMM-uri în negocieri. După cum vă reamintesc, TTIP-ul este primul acord pe care îl negociem cu o țară terță în care există un capitol uh, special uh, care vizează IMM-urile. Ambele părți uh, au convenit că trebuie să existe un capitol separat pe această temă și am convenit cu Statele Unite că un astfel de capitol trebuie să se bazeze pe cooperare, partajarea informațiilor și crearea unui comitet pentru IMM-uri. Partea de, de cooperare este cea mai avansată până în momentul de față în cazul negocierilor, construind pe cooperarea uh, existentă între Statele Unite și uh, Comisie. Există uh, domenii în care uh, ar putea să existe o cooperare pe tema IMM-urilor. Încă uh, mai avem uh, uh, câte ceva de făcut pentru a conveni cu Statele Unite asupra tipului de informații pe care am putea să le dezvoltăm împreună. Ideea este să aflăm ce posibilități oferă acest acord condițiile necesare pentru a exporta uh, produse în Statele Unite, noi de partea noastră avem un uh, instrument, uh, un portal care oferă astfel de informații pentru exportatorii americani interesați de piața comunitară și un astfel de instrument ar trebui să fie constituit de Statele Unite cu privire la IMM-uri și un al treilea bloc de probleme se referă la crearea unei uh, comisii, unui comitet uh, pentru IMM-uri în cadrul uh, acordului. Acest lucru este important, deoarece IMM-urile trebuie să valorifice oportunitățile pe care le oferă diferite secțiuni ale acordului. Uh, ce secțiuni din acord uh, vor fi în beneficiul uh, IMM-urilor. Deci această comisie trebuie să facă legătura între părțile pertinente din acord și grupurile interesate. Deci asta ține mai mult de setup-ul instituțional al acordului. Discuțiile nu pot să fie încheiate separat pe această temă până când nu ne vom face o idee mai bine conturată în legătură cu structura instituțională a întregului acord va Uh, cum va arăta aceasta. Uh, vom uh, discuta în continuare astfel de probleme în cea de-a 11-a rundă din octombrie și aș spune că și în acest domeniu, ca și în altele, s-au făcut progrese semnificative cu Statele Unite, însă sunt chestiuni rămase încă deschise și care trebuie finalizate. Deci mă opresc aici, domnule președinte, și sunt uh, gata să răspund la întrebări. Președintele, mulțumesc. Primul vorbitor este Paul Rubic. Mulțumesc. Mulțumesc pentru această informație. Mi se pare foarte logic uh, să discutăm despre cum uh, putem să facem în așa fel încât ambele zone economice să aibă de câștigat. Și bineînțeles, în comisia noastră se discută foarte mult domeniul energiei și al materiilor prime. Care este situația la ora actuală cu posibilitățile de a exporta energie din Statele Unite? Care sunt uh, regulile referitoare la licențe și se va aplica Carta Energiilor? Este ea baza acestor negocieri? Și apoi, referitor la politica industrială, vedem astăzi cazul uh, Volkswagen cu o amendă de 18 miliarde de euro. Vedem din partea Uniunii Europene negocierile cu Google, unde s-au uh, prevăzut amenzi foarte ridicate. Aceste amenzi sunt și un fel de taxare, dacă vreți. Și noi tocmai vorbeam despre uh, taxarea întreprinderilor. Cum vedeți aceste amenzi și uh, este prevăzut acest lucru în negocieri? O a treia întrebare este referitoare la achizițiile publice. Cum vom uh, continua? cum se, ce se va întâmpla cu Buy American Act? Uh, ce solicită americanii în schimb din partea noastră. Și pentru IMM-uri, întrebarea mea este ce am putea include mai mult în acest TTIP, uh, în facilitările de comerț, uh, în beneficiul acestor IMM-uri. Mulțumesc! Doamna Darling, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentare și îmi cer scuze că am venit când deja uh, țineați prezentarea. Salut uh, progresele în domeniul IMM-urilor. Una dintre provocările din discuțiile pe care le-am avut uh, referitor la acest uh, capitol a fost lipsa transparenței în Statele Unite referitor la regulile la nivel de stat. Deci ce se întâmplă cu um, catalogarea rolurilor și standardelor în Statele Unite? În ceea ce privește materiile prime, ați vorbit despre cooperarea cu Statele Unite în state terțe de interes comun. Ambele continente avem acum legislație uh, referitor la minereurile de conflict, foarte importante când ne gândim la uh, noile tehnologii și la domeniul TIC. Minerele de conflict fac parte din discuția referitoare la materiile prime, pentru că aici am putea vedea uh, aplicarea unui standard de aur, să-i spun așa. Apoi știm că guvernul american tocmai a adoptat un mare proiect de cercetare, uh, proiect civil, uh, militar pentru eficiența energetică, sperând că Statele Unite vor fi lideri în lume privind tehnologiile de eficiență energetică. Uh, Europa, în mod tradițional, întotdeauna era cu un pas înaintea Statelor Unitelor în acest domeniu. Ce fel de cooperare se creează acum astfel încât să nu ne uh, Uh, pierdem avantajul când este vorba de tehnologiile de eficiență energetică. Mulțumim, doamna Liner de la ALDE. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru informațiile oferite. Ne bucură ceea ce am ascultat. Nu pot decât să fiu de acord cu faptul că ar fi nevoie de sprijin politic din partea statelor membre pentru a uh, câștigat dezbaterea publică. Eu vin din Austria și pot să vă spun din experiență proprie că nu este așa de ușor și întotdeauna am sprijinit un efort de comunicare comun între statele membre și Comisie. Din acest punct de vedere, am urmărit îndeaproape noile propuneri privind curtea uh, de litigi pentru investiții și aș vrea să știu din partea dumneavoastră care este ultima care sunt ultimele evoluții și în ceea ce prive și aș vrea să mă asigur că se iau în considerare IMM-urile în această nouă propunere. Și aș vrea să mă asigur că ar, acestea ar avea acces la orice formă de depunere de plângere. Vă mulțumim foarte mult, iar acum, în numele GUE, doamna Lopez Bermeo. Mulțumesc, domnule președinte. Și vă mulțumesc pentru aceste informații referitoare la negocieri. Aș dori să vă prezint îngrijorările grupului nostru. În principiu, ne îngrijorează următoarele lucruri. Faptul că Statele Unite ar putea să impună o strategie de liberalizare a Europei, și că din asta ar reieși o înghețare a normelor sociale în Europa. Și toate astea pentru, aș, pentru ca Statele Unite să-și consolideze poziția. Anumite propuneri ale Comisiei uh, deja anticipează ceea ce ar putea face TTIP în ceea ce privește de reglement, reglementare. Să analizăm cazul Spaniei. Statele Unite au un avantaj um, al concurenței prin supraexploatarea lucrătorilor și prin degradarea mediului. Industria automobilă um, și industria în general uh, um, joacă un rol aici în domeniul agricol și agroalimentar, se poate întâmpla să avem o dependență și mai mare de importurile americane în detrimentul producției locale sau chiar dispariția industriei noastre uh, până la urmă. Uh, practic uh, există de multe ori monopoluri uh, impuse și, asupra cunoașterii prin brevete. Cunoașterea se concentrează la anumite mari concerne și asta ne îngrijorează. Domnul Borelli de la FDD. Grazie președinte. Eu vorrei solo aprofitare. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să profit de prezența Comisiei Europene pentru a adresa o întrebare. Din punct de vedere tehnic, al negocierilor. Pot, pot exista interferențe între chestiunea Chinei și statutul său de economie de piață și Statele Unite și TTIP. Thank you very much. Christian is just. Mulțumesc. Cristian, era chiar rândul tău pe listă. Da, credeam că faceți numai runda coordonatorilor. O întrebare simplă referitor la chestiuni de reglementare și standardizare. Citeam cu atenție documentele de negociere care arată un nivel ridicat de ambiție, dar și o lipsă de detalii. În ce măsură progresează negocierile în acest domeniu? Din câte am înțeles, deocamdată nu există un mandat din partea părților interesate în ceea ce privește negocierile de standardizare uh, și referitor cu, uh, la cea mai mare organizație de uh, standardizare din Statele Unite. Am avut o delegație de la Washington săptămâna trecută aici și ei ne-au spus că nu există multă interacțiune între guvernul american și uh, organizațiile de reglementare și standardizare, pentru că sistemul între Statele Unite și aici este foarte diferit. Deci, uh, ce se întâmplă, care este situația și nivelul de ambiție definit în uh, documentul de lucru? Mulțumim foarte mult, doamna Spirachi, acum. Mulțumesc, uh, domnule președinte și mulțumesc Comisiei pentru prezență. Aș dori să întreb Comisia dacă este dispusă să lanseze un efort pentru a combate diferența de informare uh, între state și comisie. Și încă ceva referitor la ISDS. Ce fel de organism uh, este prevăzut și când își va începe activitatea? Mulțumesc. Domnul Marton, Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru prezență. Aici sunt. În Statele Unite, din ce în ce mai mulți uh, americani se opun acestui uh, tratat, uh, inclusiv din clasa politică, dar și cetățeni. La fel, de partea asta a Atlanticului, în Uniunea Europeană. Deci cam toată lumea se simte un perdant. O întrebare simplă. Mai credeți în această negociere sau încă n-ați, sau ați renunțat deja așa cum uh, recomandă unii? Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria <coughs> agradecer. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru informațiile tehnice foarte interesante ce ne-au fost uh, oferite. Bineînțeles că nu putem vedea informațiile tehnice separate de evoluțiile politice și colegul Martin uh, a vorbit foarte clar despre asta. Eu cred în avantajele pentru Europa și pentru lume pe care le-ar putea aduce acest acord. Trebuie să reușim să folosim oportunitățile care se pot crea. De exemplu, summitul privind energia și clima cu siguranță se va deschide un nou ciclu tehnologic aici care poate duce la un acord între Uniunea Europeană și Statele Unite și trebuie să ne pregătim pentru asta. Dacă nu ne pregătim bine, putem să ajungem în situația în care Statele Unite preiau postul de lider în ceea ce privește schimbările climatice și energiile regenerabile, unde noi suntem lideri acum. Trebuie să ne uităm și înspre America Latină, și modul în care putem uh, implica acest continent, cum putem folosi CTIP uh, pentru a lansa o nouă etapă și cu Mercosur. Guvernele, trebuie, guvernele au dat un impuls pentru aceste negocieri și noi, ca parlamentari, trebuie să ne raliem acestui impuls. Și nu este vorba numai de conținutul acestui acord, ci și de faptul că aceste acorduri sunt foarte importante pentru viitor. Aș avea și eu câteva întrebări, spune președintele. O întrebare poate simplă. Ce înseamnă finalul negocierilor? Cum interpretăm asta? Și care ar fi calendarul general după așa numita finalizarea negocierilor? Pentru că ce ne interesează este când acordul va începe, într-adevăr. O a doua întrebare. Cred că un capitol specific privind energia este în continuare prevăzut în pregătirea negocierilor. Apoi, uh, GNL și țiței, deschiderea frontierelor pentru comerț. Deci export din Statele Unite înspre Uniunea Europeană. Cum arată lucrurile la acest punct? Și punctul numărul 4, informațiile pentru IMM-uri, foarte importante. S-a vorbit și despre achizițiile publice. Bineînțeles, din punct de vedere mai ales al IMM-urilor. Și din punct de vedere al intereselor industriei și a altora. Dar este un uh, subiect cât se poate de important pentru Uniunea Europeană. Înțelegem că s-au discutat mai degrabă chestiuni tehnice, dar uh, unele dintre ele sunt în continuare foarte importante și foarte relevante pentru conținutul negocierilor uh, noastre. Vă rog, aveți cuvântul pentru răspuns. Yes, thank you, Chair. Da, mulțumesc, domnule președinte. Poate că începeți cu întrebarea domnului Marta? pentru că este una fundamentală pentru discuția noastră. Mulțumesc pentru toate întrebările. Voi încerca să răspund uh, cât de bine pot, știind că sunt negociatorul șef pentru energie și materii prime, nu pentru întregul acord. pentru a îi răspunde domnului Martin, răspunsul nostru este foarte clar. Da, credem că este un acord fundamental, credem că avem mult de câștigat din încheierea unui acord ambițios și credem că economia europeană are nevoie de un astfel de acord astăzi chiar mai mult decât în trecut. Deci uh, considerăm că trebuie să facem toate eforturile necesare și Comisia, ca instituție, comisarii, mm, sub președintele Comisiei, lucrează zi de zi pentru a obține acest rezultat. De la această întrebare aș vrea să trec la întrebarea dumneavoastră, domnule președinte, pentru că a fost și, și aceasta una fundamentală. Ce înseamnă sfârșitul, finalul negocierilor? eu vorbeam despre încheierea negocierilor. La ce mă refer este la încheierea muncii negociatorilor. Și a, aceasta apoi duce la etapa în care de ambele părți instituțiile responsabile analizează și aprobă acordul. În cazul nostru, după cum știm, este vorba de Parlamentul European și de Consiliu. Bineînțeles, este dificil să evaluăm uh, perioada de timp necesară după uh, finalul negocierilor, pentru că există anumite termene solicita necesare uh, trebuie să aibă loc o analizare, o revizie a textului, apoi traducerea lui și apoi chestiunile instituționale. Deci când noi spunem că dorim să încheiem negocierile cu administrația Obama, asta înseamnă că este munca cu negociatorii. Și apoi va mai fi nevoie de timp pentru ca acordul să intre în vigoare și experiența ne arată că, într-adevăr, este nevoie de o perioadă destul de lungă din cauza procedurilor pe care le avem și în Uniunea Europeană înainte de intrarea în vigoare a unui acord. Experiența, da, ne spune că este vorba de aproximativ 2 ani. Probabil undeva între 1 și 2 ani. Întrebarea dumneavoastră, domnule președinte, sau observația noastră referitor la importanța unui uh, capitol privind uh, energia. Suntem de acord cu această declarație. După cum spuneam, încercăm să facem câte progrese putem la nivel tehnic pentru identificarea și discutarea posibilelor componente a unui viitor uh, capitol uh, energie și materii prime. Așteptăm însă ca Statele Unite să ia decizia privitor la un astfel de capitol. Și cum și la nivel european și la nivelul Statelor Unite am decis intensificarea negocierilor și am prevăzut uh, un calendar comun înainte de finalul acestui an. Sperăm că acesta va fi calendarul și pentru acest uh, domeniu. În ceea ce privește întrebările adresate de deputați, domnul Rubic ne-a adresat o serie de întrebări. Ați întrebat dacă s-ar uh, aplica Carta energie, Energiei Uh, unui eventual capitol din TTIP privind energia și materiile prime. După cum știți, noi facem parte din tratatul Cartei Energetice, Statele Unite nu. Propunerile supuse discuției în Statele Unite sunt cele bazate pe principii din această cartă, considerăm că principiile sunt valabile și discutăm cu Statele Unite pentru a dezvolta reglementări bazate pe aceste principii. Un exemplu ar fi zona de, trans, de tranzit, pentru care acest tratat a dus la crearea unor reglementări um, care ni s-ar părea utile și în acest context. Ați vorbit de asemenea despre importanța legislației by America, mai ales în contextul uh, achizițiilor publice. Eu mă refeream la faptul că este nevoie de un echilibru în domeniile de acces la piață între tarifele de piață, acces și la uh, achizițiile publice, mai ales în domeniul achizițiilor publice, Dintotdeauna am spus că ne îngrijorează rezultatele produse în Statele Unite și că trebuie să discutăm acest lucru în negocieri. What more do we have in this agreement or what more could Mă întrebați ce avem în plus sau ce am putea avea în plus în acest acord uh, față de ce există la nivel de OMC? E bine, e vorba despre acordul uh, legat de uh, de prime sau MM-urile. Acestea sunt principalele exemple ale celor care se alătură, elementelor care se alătură acordurilor multilaterale care deja există. Deci acordurile deja existente în legătură cu materiile prime nu acoperă toate situațiile care ar putea apărea în acest sector. Deci uh, uh, acest acord ar putea fi o adăugire, o completare binevenită. La fel și IMM-urile, nici ele nu intră în uh, alte acorduri care au anumite norme ce nu țin cont de dimensiunea companiilor. Deci sunt niște dispoziții clar gândite pentru IMM-uri care se regăsesc în acest acord. Apoi, uh, lipsa transparenței la nivel de stat în uh, Statele Unite ale Americii, bine, aceasta este o problemă cu care ne confruntăm uh, în anumite domenii, de exemplu, sectorul serviciilor sau atunci când vorbim despre IMM-uri sau despre anumite instrumente de formare pentru IMM-uri. Uh, ar fi foarte important să vedem cât departe am putea merge pentru a obține informații pentru IMM-urile noastre care eh, se leagă de nivelul federal. Există într-adevăr eh, această dificultate, suntem conștienți de ea și acționăm eh, încercând să facem cât se poate de multe progrese. Ați vorbit uh, și de legislația cu privire la uh, minerale obținute din zonele de conflict. Ei bine, aici Statele Unite, uh, în comunitate cu uh, legea Dodd-Frank, uh, au adoptat anumite dispoziții, mai ales în ceea ce privește uh, dirigența rezonabilă pentru uh, acest sector. Comisia, la rândul său, a propus uh, un proiect de regulament european uh, pe care în legătură cu care Parlamentul European în mai și-a adoptat amendamente. Acesta este actualmente discutat în Consiliu uh, pentru a se putea lansa un dialog uh, tripartit formal de îndată ce și Parlamentul își va fi uh, negociat mandatul, precum și Consiliul. Atât noi cât și Statele Unite ale Americii am găsit legi, ne-am dezvoltat legi pe baza orientărilor OCDE. Avem așadar uh, un punct de plecare comun. Toate trăsăturile legilor noastre uh, s-ar putea să nu coincidă. Nu știm exact uh, care ar putea fi rezultatul activității noastre legislative comune, însă E clar că e vorba despre legi care ar avea aceleași obiective și s-ar baza pe uh, aceleași uh, dispoziții din cadrul internațional stabilit de OCDE. În ceea ce privește eficiența energetică, spuneam că este un domeniu uh, absolut necesar în negocieri tot, tocmai pentru a avea un rezultat uh, echilibrat. Este un domeniu în care și noi și Statele Unite facem multe pentru a dezvolta standardele de eficiență energetică, iar în ceea ce privește testarea acestor standarde trebuie să vedem dacă putem face mai multe în comun în acest uh, sector. Următoarele întrebări. Cred că au fost exprimate anumite îngrijorări de doamna Lopez Bermejo, mai ales în ceea ce privește nivelurile de protecție din Uniunea Europeană. Eu cred că aici întotdeauna am încercat să fim cât se poate de fermi și de vocali. Vom încerca să facem asta și acum. Vom repeta încă o dată faptul că nimic din acest acord nu va avea impact asupra nivelurilor noastre de protecție care derivă din diversele regulamente existente în Uniunea Europeană. Acest aspect pur și simplu nu face parte din negocieri. Adesea ne confruntăm cu exemplul sectorului uh, chimicalelor, unde, firește, noi avem uh, regulamentul RICH, care se aplică în uh, Uniunea Europeană. Întotdeauna am spus că negocierile TTIP nu țin de RICH, ci vizează ceea ce putem face în comun, vizează domeniile de cooperare cu Statele Unite, știind că punctele noastre de plecare sunt diferite. Noi avem regulamentele noastre, au legile lor Există anumite diferențe între aceste legi, iar ideea e să nu se schimbe nimic în regulamentul uh, Reach, care acoperă, firește, mai multe aspecte, iar același lucru este valabil și pentru alte sectoare. Apoi a mai fost o întrebare care nu cred că are legătură cu negocierile TTIP în sine, ci se referea la um, China și a statutul său de economie de uh, piață Practic există o legătură indirectă aici uh, cu negocierile pe care le purtăm cu Statele Unite. Atunci când uh, ne gândim că China își dorește să obțină acest statut de economie de piață. Cred că am terminat cu comentarii în legătură cu acest subiect. Apoi, uh, negocierile de standardizare, cred că a fost o, o întrebare adresată de domnul Andrew în legătură cu asta. Uh, Cred că acționăm uh, la diverse niveluri. Vizăm uh, aspecte comerciale și altele care țin de protecție fitosanitară. E clar că avem sisteme diferite. Ne gândim să dezvoltăm uh, și agende specifice pentru fiecare sector vizat, care să presupună niște puncte de viitoare, pentru viitoare negocieri uh, legate de alte uh, acorduri. Uh, sectorul automobilelor este un astfel de sector, sectorul textilelor și așa mai departe. Dar trebuie să mai facem niște progrese, pentru că imaginea este foarte complexă. Doamna Chiraki s-a referit și la Curtea de Investiții. Uh, eu nu mă ocup de acest subiect. Întrebați dacă este o instanță ad hoc. Eu cred că ideea ar fi ca, odată cu negocierile TIP, să stabilim între Statele Unite și Europa o curte compusă din mai mult mulți uh, judecători, o parte dintre ei uh, europeni, uh, cealaltă parte americani sau proveniți și din state terțe, care instanța ar fi singura care ar putea examina cazurile care ar putea fi invocate în legătură cu TTIP sau cu protecția investitorilor. Deci ar fi vorba despre o instanță constituită prin acest uh, acord. În paralel, firește, am putea discuta cu alți parteneri de negociere pentru a putea constitui și o curte internațională în acest domeniu. Însă am începe cu uh, negocierile bilaterale cu Statele Unite. Cred că am încercat să acoper mai mult sau mai puțin uh, toate uh, întrebările. Dacă mi-a scăpat uh, ceva, atunci pot oricând să port discuții în bilateral. Domnul președinte, mulțumim foarte mult. Stimați colegi, aș dori să vă întreb cine este nemulțumit că n-a primit un răspuns. Eu unul sunt nemulțumit, energie, petrol, acestea sunt și gaz petrol lichid. Avem aici un coleg care dorește să adăuge ceva, că este un element cheie în aceste negocieri sau în succesul lor. Nu, șeful de delegație reia discursul oficial al uh, delegației. Pentru asta este plătit, doar nu să spun altceva. Uh, de aceea mă adresam la voastră ca persoană, nu ca negociator. Uh, dumneavoastră credeți în acest uh, uh, proiect? Da. Da, puteți fi convins de asta. Cred în acest proiect. Domnul președinte, spuneați că nu sunteți mulțumiți de petrol și energie. Aici dați-mi voie să fiu foarte clar că în contextul materiilor prime și uh, al energiei, noi discutăm mai multe aspecte. Există două tipuri de subiecte pe care le discutăm. Pe de o parte vorbim despre problemele pe care le avem în relația noastră comercială și de investiții deocamdată și vorbim și despre chestiuni care nu țin de dificultăți bilaterale, ci care țin de acel aspect unde credem noi că TTIP ar putea ajuta la construirea unor uh, uh, norme internaționale în ceea ce privește petrolul și energia. Am putea așadar folosi aceste negocieri pentru uh, a găsi niște reguli pentru subiecte de interes în secolul al XXI-lea. În prima parte vorbim practic despre problemele bilaterale pe care le avem între noi, mai ales în ce privește accesul la materii prime în Statele Unite, pe de-o parte uh, GNL și pe de altă parte petrol, sunt subiecte importante, iar energia firește joacă un rol important în aceste negocieri. Puteți să fiți uh, sigur că subiectul are mare prioritate uh, pe lista noastră de priorități. Mulțumim, domnule Sormelic, pentru toate aceste explicații. Așteptăm viitoarea nurdă, rundă de negocieri și apoi din nou o întâlnire cu dumneavoastră pentru a ne informa. Stimați colegi, ne revedem mâine la ora 9. Vă mulțumesc foarte mult!